All right, uh, ladies and gentlemen, uh, I... Domnilor și domnilor, deschidem sesiunea plenară. Putem uh, considera ordinea de zi adoptată pentru sesiunea de astăzi. Văd că nu există obiecții, prin urmare o considerăm adoptată. Adop aprobăm apoi procesul verbal al plenarei anterioare, care a avut loc pe 7 și 8 și 9 februarie. Sunteți de acord? Mulțumesc. Considerăm adoptat. Și acum o scurtă declarație în calitate de președinte cu accentul pe ce s-a întâmplat cu un an în urmă. Deci vă rog să luați loc ca să vă puteți asculta. Stimați membrii, stimați reprezentanți ai comisiei, dragi colegi, dragi prieteni, cu exact un an în urmă, Bruxelles, orașul gazdă și inima Uniunii Europene, Uniunea noastră, a fost vizat, a fost ținta unor atacuri dure care au zgudit întreaga Europa și întreaga lume, de altfel. Astăzi, la prima comemorare a acestor atacuri, Gândurile noastre se îndreaptă către oamenii din Bruxelles, către victimele inocente și către persoanele care au fost rănite și familiile acestora. Mai ales către cei a căror viață s-a schimbat pentru totdeauna și pentru care durerea nu s-a oprit cu un an în urmă. Nu vom uita niciodată ce s-a întâmplat cu un an în urmă. În orice caz, eu nu voi uita pentru că E vorba de oameni care lucrau foarte aproape de mine, chiar un membru al cabinetului care a fost afectat. Dar aceste evenimente nu ne vor defini. Poate că au un impact profund asupra noastră, dar nu le putem permite să ne uh, facă să fim copleșiți de ură. Haideți să ne amintim care sunt valorile noastre ca europeni și în ce credem. Valorile noastre sunt pace, solidaritate și libertate și întotdeauna vor prima în fața terorii și aurii. Cu un an în urmă am spus că viața nu se poate opri, că vom trăi, vom iubi și vom lucra ca până acum și cred că am reușit să facem asta în ciuda tuturor dificultăților. Nu vom renunța nici chiar în situațiile cele mai dure. N-am renunțat nici anul trecut, nu vom renunța nici acum, nici pe viitor prezența dumneavoastră astăzi aici este un semn al rezistenței și hotărârii Europei. Astăzi facem un lucru pe care cei care ne-au atacat nu-l vor putea face niciodată. Stăm și rămânem uniți cu respectarea diferențelor care ne aduc mai aproape, nu ne divizează și ne vom opune urii și terorii. Haideți să le arătăm că inima Europei bate în continuare. Vom avea acum un moment de reculegere. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Bun. Acum trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Avem o declarație a domnului comisar Andriu Caites, comisarul pentru sănătate și siguranța alimentară. Dați-mi voie să prezint subiectul din punctul de vedere al Comitetului Regiunilor. Stimate domnule comisar, domnilor și domnilor, cu mare plăcere vă urăm bun venit, domnule comisar, în plenara noastră pentru a discuta modul în care putem crea o politică alimentară europeană care să protejeze mediul și să ofere sprijin economiei locale. Până în 2030, lumea va avea nevoie de 50% mai multe produse alimentare, 30% mai multă apă și 35% energie. Sectorul alimentar reprezintă 25% din emisiile de gaze cu efect de seră la nivel global și producția alimentară e responsabilă de 60% din pierderea globală a biodiversității. 9 dintre 17 obiective de dezvoltare durabilă au legătură direct sau indirect cu agricultura ceea ce ne arată cât de importantă este sarcina care ne așteaptă și uh, faptul că trebuie să regândim sistemul alimentar. Ce putem face în Europa pentru ca producția alimentară să fie durabilă? Trebuie să ne schimbăm structura de consum, trebuie să reducem deșeurile, trebuie să construim o industrie alimentară puternică și competitivă care să răspundă presiunilor de pe piață care protejează ecosistemul local și care face ca industria agroalimentară să fie una potrivită pentru viitor. Trebuie să scurtăm lanțul de alimentare, creând un model de consum care să respecte mediul și care să sprijine producția durabilă. Și trebuie să începem încă de la școli. copiii de 11 ani, unul din trei sunt fie supraponderal, fie obezi și trebuie să începem cu genul acesta de educație în școlile noastre. Trebuie să încurajăm autoritățile locale și uh, regionale să producă produse mai sănătoase și să sprijine economiile locale. Trebuie să acceptăm aceste provocări ca pe o oportunitate de a crea noi modele de afaceri prin inovație. Producția alimentară uh, ține zonele noastre animate și oferă locuri de muncă pentru 47 de milioane de locuitori și 50 de milioane de companii. Să nu uităm că uh, hrana reprezintă nu doar o sursă de nutriție, ci o parte a identității noastre. Uh, spunem cine, ce mănânci, o să spun cine ești, se spunea în secolul 20. Importanța tradițiilor gastronomice în regiunile și teritoriile noastre nu poate fi ignorată și de aceea mă bucur să văd că și avizul nostru se îndreaptă în această direcție. Comitetul nostru dorește să existe o politică alimentară europeană durabilă care să promoveze o nutriție mai variată și care să facă legătura dintre toate celelalte politici, cum ar fi producția alimentară, agricultură, sănătate, mediu, consum, ocupare și dezvoltare rurală. Stimați membri, domnilor și domnilor, o să-i dau cuvântul prietenului și oaspetelui nostru regulat, domnului Andrei Caitis, pentru a ne face prezentarea sa. Vă rog. President De Marco, uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnilor vicepreședinți, dragi colegi. Mă bucur să pot fi astăzi aici prezent în această plenară și aș vrea să felicit comitetul pentru avizul care va fi adoptat astăzi în ceea ce privește o politică alimentară durabilă. Regiunile Europei joacă un rol esențial în mobilizarea și implementarea schimbării și doresc să aflu mai multe detalii cu privire la abordarea practică pe care o propuneți. Pentru ca cetățenii să poată alege o dietă sănătoasă, trebuie să poată avea acces facil la produse alimentare sigure, la prețuri acceptabile social. E foarte important. Din păcate, Orașele noastre adesea se regăsesc în situație opusă. Există multe vecinătăți unde uh, există multe restaurante de tip fast food, însă unde este aproape imposibil să cumperi legume sau fructe proaspete. Aș vrea să subliniez de asemenea cât de important este să avem o planificare urbană sănătoasă dacă vrem să avem o mobilitate durabilă și sănătoasă. Nu mă refer doar la piste pentru cicliști, ci și pentru, mă refer și la uh, transportul public, uh, uh dezvoltare urbană, parcuri, spații de recreație. Pentru că toate astea vor duce la o societate sănătoasă. Orașele și regiunile nu sunt doar locuri unde trăim și facem cumpărături. Sunt centre economice, centre de viață și zonele urbane adesea pot prezenta opțiuni pentru producerea locală de alimente. Regiunile fac parte din comunitățile decizionale. De fapt, multe dintre politicile influen care influențează situația sunt create și implementate la nivel local. Am menționat planificarea urbană, dar aș vrea să uh, subliniez și potențialul altor instrumente, cum ar fi achizițiile publice sau politicile sociale, lanțuri de alimentare uh, mai scurte, care pot duce la dieze mai sănătoase și care pot contribui la prelungirea speranței de viață, la uh, uh, o amprentă asupra mediului redusă. De fiecare dată când municipalitățile achiziționează uh, hrană pentru cantine sau școlile locale, au ocazia să îmbunătățească sănătatea cetățenilor și durabilitatea economiilor locale. În plus, zonele urbane au un rol important de jucat în promovarea unor stiluri de viață sănătoase, mai ales în rândul grupurilor socioeconomice mai vulnerabile, care au foarte mult de suferit de pe urma acestor programe. Prin urmare, pentru o imagine de ansamblu, dați-mi voie să vă spun că un stil de viață sănătos reprezintă accentul, amprenta sau modelul pentru regiuni mai sănătoase. În ultimul timp, cetățenii sunt extrem de ocupați de siguranța alimentară și de aceea uh, vrem să punem accentul și din punct de vedere etic și durabil asupra produselor alimentare. Și un aspect pe care vreau să mă axez în această primă intervenție are legătură cu durabilitatea produselor alimentare la nivel global. În noiembrie anul trecut, Comisia a adoptat o comunicare în care se sublinia răspunsul Europei la Agenda de Dezvoltare Durabilă Globală 2030. Există o serie de obiective care au legătură cu producția alimentară și care cer acțiune integrată uh, de-a lungul întregului lanț de alimentare, construind o agendă care integrează uh, diverse domenii și abordează țintele în cadrul acestei agende de dezvoltare pentru 2030 și de asemenea susține agenda Comisiei pentru crearea de locuri de muncă și schimbări democratice. Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă lumea și se va confrunta în următoarele decenii este nevoia de a garanta, în ciuda unor resurse naturale limitate și impactului asupra impactului schimbărilor climatice, deci nevoia de a asigura hrana pentru aproape 10 miliarde de persoane, câți vom fi până în 2050. Trebuie să avem cu toții acces la produse alimentare suficiente și sănătoase și în acest sens nu e nevoie de mai multe produse alimentare pentru că producția alimentară e enormă deja. Trebuie să eliminăm deșeurile, să producem produse mai bune și mai durabile. 800 de milioane de eh, oameni rămân flămânzi în fiecare zi în lume în prezent deși se estimează că o treime din produsele alimentare de eh, la nivel global sunt risipite. E o situație absolut de neacceptată. În Uniunea Europeană, în jur de 88 de milioane de tone de produse alimentare sunt risipite anual, cu costurile asociate estimate la 133 de miliarde de euro. E vorba de niște proporții scandaloase. Știu că sunteți cu toții, uh, ați fi cu toții bucuroși să avem un plus de 133 de miliarde de euro care să alimenteze orașele sau comunitățile locale sau regiunile. Dar banii aceia sunt risipiți și e de neacceptat. Obiectivele de dezvoltare durabilă. 2.3 se cere acolo o reducere cu 50% a risipei alimentare până în 2030. Nu mai este mult timp până acolo și la nivel de retail și de consumator trebuie să facem aceste reduceri, cum trebuie să facem lungul întregului lanț de alimentare. Pentru că vorbim despre o, o risipă imorală de resurse prețioase Uh, în acest lanț alimentar. Și de aceea, în primul rând, trebuie să susținem lupta împotriva schimbărilor climatice. 8% uh, din gazele de efecte de seră sunt generate de risipa alimentară. Apoi, hrana trebuie redistribuită către cei care au nevoie și trebuie să ajutăm la eradicarea foametei și a prostei nutriții și să sprijinim crearea de noi locuri de muncă și servicii generate prin re structurarea lanțului alimentar, unde risipa alimentară să se reducă, să se minimizeze și câștigul valoric să fie maximizat. În întreg lanțul valoric, de la fermă până la furculiță se înregistrează risipe, de la producător, prelucrător, furnizor, transportator, vânzător și consumator. Peste tot înregistrăm risipă. Prin urmare, e nevoie de o regândire detaliată a modului în care uh, producem, comercializăm, distribuim și consumăm hrana. Probabil ați auzit proverbul uh, mănâncă singur micul dejun, împarte uh, prânzul cu un prieten și cina două dușmanului. Sigur că asta nu înseamnă că îi vă invit să vă căutați un dușman care să-i dați cina acum, dar cel puțin să-i ajutăm pe consumator să mănânce mai sănătos și să nu mai risipească alimentele. E nevoie de noi modele și de aceea prevenirea risipei alimentare este în centrul strategiei prezentate de Comisie pentru a sprijini tranziția UE către economia circulară. Noul pachet privind economia circulară este creat pentru a stimula tranziția Europei către o economie care va consolida eficiența resurselor, va stimula competitivitatea globală, va forța o creștere durabilă și va genera noi locuri de muncă în sectorul agroalimentar și în toate sectoarele economice. Combaterea risipei alimentare necesită acțiuni concrete din partea tuturor celor implicați, cooperare și eforturi comune de-a lungul întregului lanț valoric alimentar. De curând, Comisia a stabilit o platformă UE privind risipa și pierderile de alimente, unde sunt reuniți toți actorii cheie care reprezintă sectorul public și privat pentru a ajuta la catalizarea acestor procese la nivel european și pentru a sprijini atingerea țintei ONU de înjumătățire a risipei alimentare până în 2030. Accent pe acțiune Membrii platformei sunt dornici să partajeze experiențe și studii de caz pentru a putea beneficia de oportunități pentru a reda exemplele de succes și pentru a extinde aceste rețete de succes care să contribuie la reducerea riscului alimentare în UE. Și pentru asta mă bazez, ne bazăm pe dumneavoastră, pe toți. Legislația privind deșeurile cere statelor membre să reducă risipă alimentară la fiecare, în fiecare veriga lanțului alimentar, să se monitorizeze aceste risipe și să se raporteze progresele. Și în acest sens, Comisia va elabora o metodologie UE comună care să permită măsurarea risipe alimentare împreună cu factorii interesați și statele membre. Apoi avem acțiuni țintite pentru donațiile de alimente și pentru a economisi uh, alimentele care nu, pot, nu sunt adecvate consumului uman și acestea să fie distribuite pentru animale, astfel încât să prevenim risipa alimentară de-a lungul întregului lanț, inclusiv la nivelul gospodăriilor, fără însă să ne compromitem la nivelul securității alimentare. Stimați membri, încă o dată vă mulțumesc pentru invitația de a vă vorbi astăzi și acum doresc să aud punctele dumneavoastră de vedere cu privire la risipa alimentară din perspectivă regională. Nu ne putem imagina o Europa fără regiuni, fără comunități locale și fără acțiuni concrete la fața locului. punctul dumneavoastră de vedere este important pentru noi, având în vedere uh, poziția specială pe care o veți în cadrul instituțional european și legătura strânsă dintre dumneavoastră și cetățeni. Am o întrebare. Există reguli, cunoașteți reguli în comitetul dumneavoastră pentru reducerea risipei alimentare? Sau dacă nu aici, în comunitatea din care veniți, în municipalitățile dumneavoastră? E o întrebare pe care vă adresez direct. Mulțumesc și acum avem contribuții din partea membrilor și o să începem cu grupurile politice în ordine. Am făcut ordine în funcție de dimensiunea grupului. Începem cu PPE-ul, 4 minute. Domnul Arno Combacer, vă rog. Danke, Herr Präsident. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului comisar Andrew Cactis pentru prezență. Prezența domnului comisar uh, subliniază importanța pe care Comisia Europeană o atribuie temei pe care o dezbătăm și uh, indică nevoia de acțiune în domeniu. Tocmai de aceea este important să ne reamintim de inițiativele uh, foarte bune care au existat în trecut și care sunt și în curs de desfășurare acum. Uh, în trecut, a de uh, Comitetul Regiunilor, prin colegul Ossi Martikainen, a elaborat un aviz foarte pertinent. Salutăm uh, Uh, și uh, propunerea comisiei privind, comunicarea comisiei privind uh, economia circulară. Nu este permis să acceptăm ca un fapt dat foametea în rândul a sute de milioane de cetățeni, în timp ce o treime din producția noastră alimentară este risipită. Trebuie să, trebuie să preîntâmpinăm și să prevenim producția excesivă de alimente, dar și risipa de alimente. Astăzi, într-o altă manifestare eh, ținută la SEDUCEOR, am făcut -o, am demonstrat eh, cu valori de exemplu cum eh, Comitetul Regiunilor este preocupat de această problemă. De acum încolo, Comitetul Regiunilor donează toate alimentele nefolosite unor organizații caritabile care se ocupă de alimentația publică pentru persoane nevoiașe avizul pe care îl discutăm azi trece puțin dincolo de problema risipei alimentelor și vizează o abordare holistică, cuprinzătoare a Uniunii Europene vis-a-vis -vis de producția și procesarea alimentelor. Procesarea alimentelor reprezintă un sector important al economiei europene, în special în zonele rurale. Dar are implicații foarte importante și vis-a-vis -vis de mediu și în ce privește utilizarea resurselor. Sigur că există aspecte externe, uneori chiar și foarte estetice ale producției de alimente, când vezi un lan de, de grâu sau o vie frumoasă, pe de altă parte există și o componentă internă care este mult mai complexă. Trebuie ca dimensiunile externe și interne să fie uh, colaborate, coordonate bine, trebuie ca acestea să fie uh, puse cap la cap cu problema costurilor și așa cum ați arătat și dumneavoastră, este uh, foarte important să educăm publicul, opinia publică în legătură cu sănătatea pe care și-o poate procura din alimente, pentru că alimentele pot contribui la o păstrare, menținerea sănătății. Aici mă gândesc în special la familiile eh, poziționate mai slab din punct de vedere social, care au nevoie de asistență pentru a-și asigura sănătatea prin alimentație. Avizul face referire și la unele abordări foarte concrete. Mai întâi, trebuie să existe posibilitatea pe viitor ca în eh, în sectorul achizițiilor publice să se poată face și referințe teritoriale foarte concrete. De exemplu, în achizițiile publice uh, uh, pentru care beneficiare sunt grădinițe, creșe, școli, trebuie să existe posibilitatea de a limita achizițiile publice la, uh, la achiziții din regiunea respectivă în care se află aceste, aceste instituții publice. Vrem să ne asigurăm că este promovată și susținută producția de alimente regională, locală. Din păcate, legislația din domeniul competiției în Uniunea Europeană nu, face, nu permite astfel de restricții în, în achizițiile publice, dar trebuie să avem în vedere acest lucru. Și apoi, așa, numitul, așa numita mică economie de piață, Eh, adică o economie de piață limitată la eh, mici producători dintr-o regiune foarte bine circumscrisă, eh, care implică circuite ale produselor foarte limitate geografic. Iar în ce privește risipa de alimente, mai întâi trebuie să dezvoltăm instrumentele prin care să putem analiza și cuantifica aceste pierderi. În paralel, trebuie ca producția de alimente să devină mai sustenabilă, mai durabilă. Avem nevoie de informații din sistemele pe care le operăm în prezent. Deci nu avem nevoie de raportări, notificări noi, ci trebuie să știm uh, foarte simplu din uh, lanțul de producție să aflăm dacă un produs a fost sau nu a fost produs realizat în uh, condiții de durabilitate și exploatare durabilă. Președintele întrerupe, mulțumesc frumos. Trecem la următorul vorbitor. În numele uh, Partidului Social European, uh, Carsten Mortensen. Poftim! Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim, domnule comisar, pentru prezentare. Cred că sănătatea, chiar dacă este un domeniu unde statele membre sunt uh, suverane, este uh, totuși uh, un sector în care ar trebui să avem standarde comune. Majoritatea economiilor statelor membre sunt sub o mare presiune care se răsfânge și asupra sectorului sănătății. Trebuie cu mai puține resurse să facem față unor provocări susținute și din ce în ce mai multe la număr. De aceea trebuie să avem indicatori foarte clar de performanță. Sănătatea nu înseamnă doar sănătate fizică, ci înseamnă și uh, premisa pentru uh, productivitatea în alte sectoare ale economiei. Tocmai de aceea, Comisia trebuie să arate în ce măsură sănătatea populației susține alte sectoare ale economiei, cum ar fi piața forței de muncă, sănătatea, salariaților uh, permite uh, o productivitate mai mare. Calitatea serviciilor de sănătate, de asemenea, reprezintă un indicator uh, important. O populație sănătoasă este, este premisa unei creșteri economice. În același timp și sănătatea se bazează pe anumite premise foarte concrete. A spus-o și antevorbitorul, a spus-o și domnul comisar. Uh, iar sectorul agricol și eh, sectorul alimentar sunt esențiale aici. Vrem să revizuim politica agricolă comună și am dori să existe o nouă politică agroalimentară comună în care să știm ce consumăm, ce mâncăm și ce cum este procesat. Sunt provocări mari, cărora trebuie să le facem față. Obezitatea, Um, utilizarea excesivă a antibioticelor cu toate implicațiile. Uh, astea sunt doar câteva dintre multiplele exemple de provocări uh, cu care suntem confruntați. Dacă vrem să ne schimbăm starea de sănătate, dacă vrem să obținem o producție ecologică, dacă vrem să obținem o stare de sănătate generală a populației mai bună, atunci Comisia trebuie să dea dovadă de inițiativă, de leadership. Și uh, domnul comisar uh, uh, trebuie să uh, facă din portofoliul său un portofoliu prioritar. Politica agricolă a Uniunii Europene trebuie să, se, trebuie să reducă circuitele de distribuție, astfel încât tot mai mulți mici producători să-și poată vinde alimentele. Cu cât ele circulă mai mult, cu atât ele devin, alimentele devin mai scumpe și de cu, cu atât mai puțin Eh, câștigă micul fermier și cu atât mai mare e risipa. Circum- condițiile de viață sunt foarte diferite de la stat membru la stat membru. Comisia Europeană de aceea și-a propus să scurteze lanțurile de aprovizionare în cadrul noi politici agricole comune. Vreau să întreb pe domnul comisar dacă există state membre care și-au propus deja astfel de obiective concrete de scurtare a lanțurilor de aprovizionare cu alimente. antevorbitorul meu a arătat că risipa este enormă și că risipa trebuie să fie redusă inclusiv prin reducerea producției alimentare. Comisia se poate alătura obiectivelor statuate în avizul nostru Vreau să știu, de asemenea, dacă există și alte inițiative de partea Comisiei pentru a crește durabilitatea producției alimentare. Domnule comisar, vă invităm în Danemarca, în Danemarca de Sud, unde am progresat foarte, foarte mult în ce privește producția sănătoasă de alimente. Um, în octombrie organizăm un eveniment foarte important la, pentru care domnul comisar a primit deja o invitație și uh, vom, vom uh, prezenta noile tehnologii în producția agroalimentară. Mulțumesc frumos pentru atenție. Pentru... Și acum vorbitorul numele grupului ALDE, 3 minute. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc domnului comisar pentru uh, prezentare. Vreau să-i mulțumesc și domnului Corbacev pentru uh, avizul său care uh, este foarte reușit și care completează activitatea de până acum a colegului nostru. Antevorbitorii au anunțat, enunțat deja multe aspecte importante. Eu, la început, aș vrea să mă limitez la uh, cele întâmplate în ultima vreme pe piața, uh, pe piața alimentelor, de criza cărnii, uh, criza cărnii de porc din Brazilia, Uh, au existat și alte cazuri în, uh, în afara Uniunii Europene. Uh, alimentele contrafăcute au devenit un model de afaceri și o problemă, un fenomen global. Întreb ce poate face Uniunea Europeană împotriva acestor falsificări și produse contrafăcute, care, pe lângă faptul că sunt ilegale, reprezintă și un risc de sănătate pentru populație. Putem să mai avem încredere în lanțul alimentar? În același timp, cred că trebuie să reflectăm și în, în legătură cu uh, reforma politicii agricole comune și asupra acestui aspect de încredere. Cum putem să recâștigăm încrederea uh, cetățenilor în PAC și cum putem să reducem uh, risipa de alimente, să ajustăm corespunzător producția alimentară. Avem nevoie de o politică agricolă comună sănătoasă, pentru că ea face parte și din uh, relațiile noastre comerciale externe. Sigur că uh, aici uh, aspecte pur naționale nu pot avea prioritate. Pentru consumatorii în toată Uniunea Europeană este nevoie de o trasabilitate transparentă în întregul lanț de aprovizionare care ar putea să reducă atât deșeurile cât și eh, supraproducția. Deci avem nevoie de reglementări care să vină în beneficiul individului, dar și în beneficiul eh, politicii agricole comune. În lanțul alimentar putem crea plus valoare prin mai puțină risipă, prin utilizarea mai judicioasă a resurselor și materiilor prime. Asta ar fi atât în uh, beneficiul producătorilor, cât și în avantajul consumatorilor. Platforma europeană pentru uh, prevenirea risipei în uh, domeniul alimentar este o inițiativă a Comisiei pe care o salutăm. Și noi considerăm că este o inițiativă foarte interesantă. Am comisionat deja unele avize ale unor experți și sper că pe, în scurt timp vom putea prezenta rezultate concrete ale colaborării noastre. Domnul comisar, întotdeauna este bun, binevenit în mijlocul nostru. Mulțumesc. Acum urmează Marek Olșevții din partea Alianței Europene. Două minute. Panie președinte, panie comisarul, colegi. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. În numele Alianței europene. Sunt uh, onorat de prezența domnului comisar în mijlocul nostru pentru a dezbate problemele de siguranță alimentară. alimentară. Acum 30 de ani, un filozof german în lucrarea sa Societatea risc de risc a avertizat asupra pericolului schimbării anumitor valori în societatea noastră. Sigur că unul din multiple riscuri uh, care crește foarte mult în legătură în, uh, și este asociat cu al, producția agroalimentară este riscul de mediu. În același timp, uh, problema de mediu este strâns legată și de conceptul dezvoltării durabile siguranța alimentară și garantarea acestei siguranțe alimentare este esențială pentru întreaga societate. De aceea trebuie apreciat mai mult uh, rolul uh, guvernelor, dar și al uh, structurilor regionale în care de fapt se produc alimentele. Pentru acestea trebuie să existe strategii de dezvoltare care să țină cont de un lanț cât se poate cât mai scurt al uh, producției și procesării alimentelor. Trebuie să există un sistem uh, cât se poate de simplu și concis pentru evaluarea uh, eficienței lanțului alimentar observăm că alimentele mai scumpe, mai bune calitativ, sunt deseori uh, eliminate de piață prin alimente mai ieftine, dar de calitate inferioară, importante din, importate din străinătate. Și consumatorii uh, consumă cu, de preferință aceste produse, pentru că sunt mai ieftine dar asta eh, subminează atât condițiile de competiție pe piață, eh, eh, cât și producția locală. Europa poate produce alimente de calitate sănătoase pentru toți. Iată care este magnitudinea problemei cu care suntem confruntați. Domnule comisar, permiteți mi o întrebare. În ce măsură politicile europene pot garanta asigurarea unei alimentații de calitate pentru populație. Mulțumesc în numele ECR. Acum, domnul Robert Coleg, două minute. Dzień dobry. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie komisarz. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, permiteți-mi să-l salut pe domnul comisar în numele grupului ECR grupul nostru a analizat uh, avizul privind uh, siguranța alimentară din perspectiva autorităților locale. Este un subiect de altfel foarte important. Sunt convins că alimentele pe care le producem consumând resursele naturale constituie ele însele o resursă Uh, primordială, o bogăție naturală, cum este apa, cum este aerul, cum este solul. În numele grupului ECR, am, aș dori să spun că n-am dorit să se facă referire în, sect, în avizul acesta, uh, referiri la sect, uh, domeniul sănătății care ține de competența statelor membre. În ce privește producția și procesarea alimentelor însă, cred că uh, Acestea sunt aspecte într-adevăr foarte importante și uh, ar trebui să ținem cont, uh, să evidențiem soluțiile pozitive de la nivel local, regional și național. Consumatorii noștri trebuie să aibă acces la alimente sigure și trebuie să înțeleagă ușor care este compoziția produselor alimentare din etichetarea acestora. Trebuie să știe dacă alimentele pe care le consumă sunt sigure sau nu. Cred că avizul ar trebui să facă uh, referire și la unele aspecte negative pe care le constatăm în uh, diferitele politici actuale. și anume că de la producție până la consumator, uh, lanțul de aprovizionare devine tot mai lung și um, tot mai mică este ponderea alimentelor produse și consumate în aceeași regiune. De asemenea, se folosesc tot mai multe substanțe chimice în realizarea, producerea, producția alimentelor, ceea ce are un impact asupra sănătății uh, publice. Asta nu înseamnă că n-ar trebui să facem mai mult la nivel eh, local, național și european, să ne asigurăm că alimentele pe care le consumăm sunt sigure, să ne asigurăm că etichetele într-adevăr arată ce e conținut în alimentele noastre. Cred că amenamentele pe care le-am format ar trebui să eh, imprime o direcție în acest sens eh, avizului. Mulțumesc, domnule, spune domnul președinte și acum în nou nume propriu mai mulți uh, membri care fiecare vor avea câte 3 minute maximum. Da, s-a mai scris și domnul Vonsta. Deci închid aici lista vorbitorilor și încep cu coraportoarea, doamna Sacadeus, aveți trei minute pentru a prezenta avizul dumneavoastră, pentru că domnul comisar uh, Andrew Caitis este uh, comisar și pentru sănătate. Ehm, vi kommer alltså att senare under eftermiddagen ta upp den rapport som kommissionen har skrivit om hälso... Vă mulțumesc. În ceea ce privește uh, prezentarea comisiei, trebuie să vă spun că îi sunt recunoscătoare comisarului pentru prezentarea făcută. De asemenea, ne-ați prezentat mai multe proiecte pentru a putea evalua starea cetățenilor în Uniunea Europeană, iar noi, Comitetul uh, Regiunilor, credem că e o contribuție foarte importantă din partea Comisiei. În avizul pe care l-am elaborat, se arată că bolile cronice reprezintă un cost uh, major în cadrul sistemelor noastre de sănătate. De aceea trebuie făcut ceva pentru a, a um, schimba situația, mai ales ținând cont de faptul că um, populația Uniunii Europene a, uh, e pe cale de îmbătrânire, deci trebuie să se facă mult mai multe pe partea de prevenire. Și aici apare alimentația. În ceea ce privește starea sănătății din Uniunea Europeană, vedem că în ceea ce privește tutunul și dependența de tutun, aici, într-adevăr, s-au făcut eforturi și s-au obținut rezultate. Însă, în ceea ce privește Uh, creșterea în greutate, vedem că aici uh, în continuare există probleme, mai ales uh, în rândul copiilor se observă probleme legate de masa ponderală. Eu mi-aș dori um, să aud din partea domnului comisar câteva gânduri în legătură cu ce crede dumnealui că am putea face cu toții împreună pentru a uh, scade numărul persoanelor care au probleme legate de greutate. Tisztelt biztos úr, tisztelt uh, elnök úr, tisztelt... Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Ca și în cazul certificatelor energetice, ar trebui să existe o etichetare similară și pentru alimente uh, formulată în termeni ușor lizibil, inteligibil, din care se reasă care este amprenta ecologică a alimentului, unde a fost realizat, ce conține. Un singur exemplu. În ultimii ani am constatat că multinaționalele în unele statele membre comercializează și distribuie alimente de calitate cel puțin îndoielnică și că inclusiv produsele eh, realizate de subsidiare locale ale acestor multinaționale nu păstrează calitate, eh, standardele de calitate cu care eram obișnuiți până acum. Trebuie să analizăm uh, în mod obiectiv dacă nu cumva aici este vorba de un abuz, pentru că asta ar putea să uh, ar putea să implice și acțiuni în justiție, cum este la noi în cazul Bericiuc în țara noastră. Uh, împotriva oricăror limitări abilitare trebuie să existe o atitudine foarte fermă și trebuie susținută economia locală, regională, nu doar în cuvinte, ci și în fapte. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Carson! Ok, uh, that's cancelled then. Uh, Bun, atunci domnul Abramovicius. Dacă îmi permiteți, mă voi exprima în lituaniană. Domnule comisar, e o plăcere să vă vedem astăzi aici, în cadrul reuniunii noastre la Comitetul Regiunilor și țin să vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră și despre calendarul lucrărilor comisiei în acest domeniu. Din discuții se întrevede foarte clar că autoritățile locale acordă o mare importanță tuturor uh, lucrărilor prevăzute în acest domeniu. Iar noi ar trebui să ajutăm Comisia Europeană să pună în aplicare toate aceste decizii um, în țările membre și în regiunile noastre, deoarece un mod de trai, de viață sănătos și tot ce ține de alimentație, de nutriție, uh, ne interesează pe noi toți și vă mulțumim pentru muncă. Domnul Van Sta. Domnule președinte. Prezența Comisarului pentru Sănătate în mijlocul nostru este foarte binevenită și evidențiază importanța agentei noastre. Vreau să vă mulțumesc și pentru prezentarea credibilă a eh, datelor pe care mi le-ați pus la dispoziție. Am uh, participat toată viața mea profesională la cercetări în domeniul uh, sănătății alimentare, am uh, creat un centru de cercetare pentru ecologie agricolă, dar tocmai de aceea știu că folosirea tot mai mare Uh, și tot mai important a erbicidelor, pesticidelor, nu doar că nu uh, constituie un factor de uh, durabilitate în producția agroalimentară, ci este un important poluator și pentru apă și sol. Vreau să mulțumesc domnului Corbacev pentru excelentul său raport, care, într-adevăr, cuprinde toate aspectele legate de alimentele Uh, și nutrienții sănătoși, dar uh, implică și uh, diferitele verigi ale lanțului de aprovizionare cu alimente. De asemenea, abordarea susține și promovează dezvoltarea regională și locală și sper că amenamentele vor îmbunătăți și mai mult avizul. Mulțumesc, doamna Partin, ultima contribuție. Daniel. Aveți cuvântul? Doamna, madame Daniel. Doamna Daniel. Domnule președinte, domnule comisar și domnule raportar, vă mulțumesc că ați abordat această temă. Aș vrea totuși să revenim a, asupra risipei de alimente. Bineînțeles, cu toții ne opunem risipei de alimente și chiar ne-am dorit să nu existe deloc deșeuri alimentare. Da, putem face uh, o campanie de prevenție pentru ca cetățenii să cumpere, să consume așa cum trebuie și să reutilizeze resturile. Însă pentru a respecta siguranța alimentară există reguli care duc la apariția risipei alimentare. Mă gândesc, de exemplu, la regulile care se aplică în cantinele școlare sau publice Imediat ce un produs a fost pregătit și nu a fost consumat, acesta trebuie aruncat. Asta este regula. Ar trebui ca regulile să permită uh, reducerea uh, cantității de alimente aruncate. Vă mulțumesc foarte mult și pentru șanse egale peste tot, domnul Scoros. Sunteți ultimul vorbitor. Domnule președinte, astăzi vorbim despre o temă extrem de importantă care ne interesează pe toți și care mă interesează și pe mine personal. Am o întrebare. Cu toții știm care sunt problemele. Aș vrea să știu în ce măsură se face un control asupra alimentelor care ajung pe masa cetățeanului. Și bineînțeles, oamenii vor să fie siguri, să știe că nu mănâncă cumva, nu consumă alimente nesigure. Deci ce controle se fac? Domnul comisar are cuvântul acum. Vă mulțumesc foarte mult. Țin să vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră foarte bun, pentru contribuția dumneavoastră foarte bună și sunt uh, perfect de acord cu sugestiile și comentariile dumneavoastră. Însă, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru. Colegii de la ECR spuneau că aici uh, competența ar trebui să fie de natură națională, deci în domeniul sănătății. Însă aici uh, definiția e dată de OMS. Sănătatea reprezintă bunăstarea socială, fizică, a sănătății, lipsa de boală. Sistemele de sănătate, bineînțeles, reprezintă o competență națională, însă când vorbim despre sănătate, despre piața unică, despre alimente, despre producția care se face dintr-o țară uh, în alta se spunea despre alimente cu un conținut uh, ridicat de zahăr, de grăsimi. Cum să spui că poți să uh, soluționezi asta doar la nivel național? Aceste probleme de sănătate publică sunt transnaționale, sunt internaționale, deci nu faceți aici uh, un amalgam între sistemele de îngrijiri de sănătate și sănătatea în general și politicile cu privire la alimentație și la sănătate. Aici legătura e strânsă și cu mediul înconjurător, cu obiectivele de dezvoltare durabilă și cu multe alte lucruri care sunt transversale și nu aparțin unei singure țări. Sănătatea se referă la bunăstare, la comportamente, la anumite elemente de natură economică, socială sau de mediu. Fără să colaborăm e imposibil să faci ceva. Deci nu poți vedea probleme de sănătate doar din perspectiva îngustă a sistemelor de îngrijiri de sănătate. E nevoie de resurse, e nevoie de politici uh, de nutriție paneuropene, de o revizuire paneuropeană în ceea ce privește revizuirea PAC sau pentru reducerea utilizării pesticidelor și așa mai departe cum să ne ocrotim mediul înconjurător și să ne salvăm resursele de apă și de energie. De aia prezentăm noi economia circulară și acest pachet cu privire la risipa de alimente, ce e o problemă paneuropeană. Știm că multe instrumente sunt controlate de orașe, de municipalități, de regiuni, însă creăm plus valoare europeană dacă vorbim despre sănătate. Vă mulțumesc mult că ați menționat raportul nostru privind bilanță de sănătate. Vom face și un alt studiu în care vom arăta pe larg uh, cum stau uh, lucrurile în uh, acest domeniu. Ați menționat obezitatea la copii. În Malta a avut loc o reuniune formală a ministrilor de sănătate și Primul lucru discutat, principal lucru discutat a fost obezitatea la copii. Ce, cum să facem, de exemplu, să combatem uh, probleme legate de publicitatea agresivă care se adresează copiilor sau probleme de marketing sau problema accizelor minime la tutun, alcool, zahăr și așa mai departe. Sunt posibilități de a ne uni forțele pentru a face ceva, pentru a avea o Europa mai sănătoasă mai socială, însă trebuie să înțelegeți că avem nevoie de uh, o Europa sănătoasă. Și eu vorbesc aici de definiția OMS. Nu vorbesc eu aici de boli, de rambursarea costurilor de sănătate. Da, e vorba de bolnavi, însă trebuie să înțelegem că e important să menținem pe oameni cât mai sănătoși și să menținem cât mai mult timp uh, în viață. De ai nevoie de politici de nutriție. Eu sunt medic de profesie și știu despre ce vorbesc. E domeniul meu. Și de aceea mă bucur să văd că există o serie de inițiative. Noi am prezentat un cadru de metodologie la prima reuniune. La următoarea reuniune vom vedea cum putem merge mai departe, discutând cu dumneavoastră pentru a avea o adevărată metodologie pentru a gestiona risipa de uh, alimente în toate etapele din lanțul uh, alimentar, de la fermă până la consumatori. Și ați menționat, bineînțeles, și Uh, durabilitatea, sustenabilitatea alimentară. Da, avem politica agricolă comună. Uh, ceva în legătură cu risipa de alimente, să la nivel uh, al nutriției nu prea avem nimic. Cât de greu e să implementăm propunerile comisiei privind schemele de um, schemele cu lapte, fructe, Uh, în școli. E vorba de copiii noștri, de școli, de spitale. E vorba de posibilitatea de a oferi mai multă hrană proaspătă și a sprijini astfel implicit producătorii locali. Și ieri am avut discuții în legătură cu modificările la achizițiile publice, la regulile de achiziții publice, cum să schimbăm acele reguli pentru ca astfel guvernele naționale să aibă dreptul să cumpere uh, hrană mai proaspătă produsă în apropiere. Nu, e vorba de posibilitățile prin care noi îi putem sprijini pe agricultorii noștri și putem ajuta comunitățile noastre pentru ca acestea să rămână active. În orice caz, vă mulțumesc pentru toate propunerile și sugestiile dumneavoastră. Voi continua colaborarea cu dumneavoastră și, în general, eu văd că ne facem treaba prezentând uh, situația, arătând cum stau lucrurile. Vom încerca să modificăm regulile pentru ca risipa de alimente să se oprească, să se reducă pentru a ajuta companiile să facă față problemelor de natură birocratică. Și bineînțeles accept și invitația dumneavoastră de a merge în Danemarca. Am fost la Copenhaga și am văzut o școală model acolo în care copiii erau învățați, li se spunea ce înseamnă hrană sănătoasă, cum se produce hrana sănătoasă. A fost un exemplu strălucit și voi da curs invitația dumneavoastră. Și salut toate proiectele din Helsinki, din țările de jos, din Malta, Italia, deoarece eu călătoresc mult și văd că există posibilitatea de a ne încuraja comunitățile să Um, recurgă la bune practici și le urez și prietenilor din Lituania mult succes în lupta lor împotriva risipei de alimente. Vă mulțumesc, domnule comisar. And let, let me just uh, tell you one example more. Vă dau un exemplu în plus. La cantina noastră sunt mai mulți jurnaliști în seara asta vor analiza ce se întâmplă acolo drept exemplu de bune practici în ceea ce privește risipa de alimente. Nu zic nimic în legătură cu calitatea hranei, e vorba doar de risipa de hrană. All right, um, let's, uh... Mulțumesc. Haideți acum să trecem prin aviz. Prin aviz acum Arno Combacer e vorba de politică alimentară durabilă. Raportorul dorește să ia cuvântul înainte de vot. Am vorbit uh, prea mult și data trecută, de aceea voi fi foarte, foarte succint. Vreau doar să-i mulțumesc uh, uh, expert, ex, expertului Picotti de la Universitatea Liberă din Bolzano, care m-a uh, asistat și tuturor uh, părților și actorilor implicați. Vreau să mulțumesc și pentru amenamente care au îmbunătățit uh, avizul. În ce privește proiectul pilot, uh, problema proiectului pilot a fost uh, agreată de uh, toate grupurile pentru că uh, Eh, nu există deocamdată un exemplu eh, de urmat eh, care să fie atât de cuprinzător cum propune avizul, de aceea apelul nostru pentru ca Comisia Europeană să ehm, sprijine pregătirea și executarea unui proiect pilot care să ofere prime <clears throat> valori și experiențe de referință. Da, și de fapt uh, și în acest uh, aviz este vorba de uh, sănătate și de bunăstare într-o abordare cât se poate cuprinzătoare holistică. Mulțumesc. Now go to the vote. Mulțumesc. Trecem acum la votul amendamentelor cu scurte contribuții. Domnul Karen McCarthy, pentru început. Da, suntem de acord cu aspectele prezentate în aviz Trebuie să avem mai multe sinergii între universități, organizații pentru producție alimentară și cele pentru protecția mediului. În Corp, în orașul de unde vin eu, avem un comitet pentru dezvoltarea de politici alimentare care se ocupă de promovarea chestiunilor legate de alimente și se axează și pe învățare de lungul vieții pentru cetățeni. Suntem parte a programul Organizației Mondiale a Sănătății, orașe sănătoase. Deci e un program cu multe oportunități și vrem încă o dată să-l felicităm pe raportor. Mulțumesc, vot acum. Avem trei amendamente. Votăm amendamentul 1. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Nimeni? Se adoptă amendamentul 2. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Majoritatea este pentru, se adoptă. Amendamentul 3. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotriva. Nimeni se adoptă. Și întregul aviz astfel modificat. Cine e pentru? Împotriva. Nimeni. Se adoptă și acesta. Abțineri? Nimeni. Deci se adoptă în unanimitate. Felicitări domnului raportor. Trebuie să facem o modificare pe ordinea de zi. Trecem acum la intervenția domnului Barnier, care tocmai a sosit și um, având un program foarte strâns a trebuit să-i dăm cuvântul. Îi urăm bun venit acum și discuția și o să trecem la discuția despre Brexit. Bine.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 All right. Uh... Haideți să continuăm discuțiile. Întâi de toate, o scurtă introducere pe care o voi face eu, stimate domnule Barnier. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a participa la plenara noastră. Ne-am întâlnit deja și am avut o discuție foarte bună cu conferința președinților. Am discutat aceste aspecte Astăzi sunteți aici pentru a prezenta membrilor Comitetului Regiunilor, care reprezintă orașe, municipalități, regiuni, punctul dumneavoastră de vedere privind negocierile dintre UE și Regatul Unit. Am spus în mod repetat că uh, respectăm decizia luată de majoritatea cetățenilor britanici, însă, pe de altă parte, știm cu toții că există riscuri în ceea ce privește stabilitatea pe viitor. Sunteți conștient, domnule Barnier, că în ciuda faptului că sarcina dumneavoastră este să coordonați tehnic cor- uh, negocierile în numele UE, consecințele vor avea impact uh, nu doar la nivelul uh, tratatelor sau la nivelul legislației europene, ci impactul va fi și unul concret la nivelul vieții cetățenilor europeni care trăiesc și lucrează în regiunile și în orașele atât din Regatul Unit cât și din cele 27 de state membre. Și răspunderea dumneavoastră este să garantați unitatea și drepturile tuturor cetățenilor. Aceasta este principala preocupare pe durata procesului. Ce impact va avea asupra vieții uh, oamenilor, comunităților și companiilor? În prezent, liderii noștri politici care sunt uh, lideri aleși și care vin din 28 de state membre vor să vă prezinte punctul lor de vedere în ceea ce privește impactul asupra regiunilor și orașelor. Lucru este valabil nu doar pentru cei care uh, locuiesc în apropierea Regatului Unit, ci și pe cei care lucrează și își desfășoară activitatea în statele membre. Domnule Barnier, suntem conștienți de aprecierea pe care o aveți pentru guvernele locale și regionale, deși Comitetul Regiunilor nu are competențe oficiale de negociere, membrii noștri din parlamentele regionale vor participa la procesul de ratificare a acordurilor comerciale care vor însoți acordul final. Punctul nostru de vedere instituțional se va regăsi în rezoluția ce urmează a fi adoptată mâine. O veți veți găsi acolo posibile soluții care vin din regiunile și administrațiile celor 28 de state membre. În următoarea perioadă vom păstra legătura cu dumneavoastră pentru a vedea dacă unele dintre propunerile noastre pot fi preluate pe durata negocierilor. Înainte de a încheia, vreau să vă spun că cele pe care le-am declarat în Londra în ianuarie prietenilor din delegația CEUR-ului este valabil în continuare. Dacă Brexit este Brexit, atunci Uniunea Europeană va rămâne Uniunea Europeană. Adică nu o să ne diluăm realizările și uh, valorile politice, controlând cu egoism uh, suveranitatea statelor noastre. Nu asta este calea de urmat. Eu cred că cea mai bună cale de a ne apăra interesele regionale și locale uh, se concretizează în respectarea valorilor comune. Asta am făcut și asta vom face întotdeauna. Am fost, suntem și vom rămâne uniți. Însă, aceasta este o criză pe care trebuie să o folosim și să o transformăm într-o ocazie, o oportunitate pentru viitor. În numele Comitetului Regiunilor, noi suntem gata să prezentăm soluții cu privire la reforma Uniunii Europene pentru a da rezultate cât mai bune pentru cetățeni. Vă dorim succes în cadrul negocierilor în numele Uniunii Europene și acum aveți cuvântul. J'appuie là. J'appuie là, non? Euh, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Marcula. Bună ziua tuturor, domnilor și domnilor, președinți, primari, domnilor și domnilor, membri ai Comitetului Regiunilor, eh, pe care Iată, îi regăsesc încă o dată cu plăcere. Vreau să mulțumesc, domnule președinte Marcula, pentru această invitație. Mm, voi vorbi despre miza negocierilor dificile și extraordinare pe care le vom deschide cu Regatul Unit. Sincer, e pentru prima dată când am o intervenție publică pe acest subiect începând din noiembrie anul trecut. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să spun câteva cuvinte de solidaritate, dat fiind că tocmai am aflat că există niște evenimente grave care se produc la Londra, în fața Parlamentului, că există victime. Nu cunosc în momentul de față natura concretă a acestui eveniment, dar în orice caz uh, aș vrea să mă pronunț, dat fiind că vorbim despre acest subiect, și să prezint solidaritatea mea și a noastră, a tuturor, pentru autoritățile și cetățenii din Marea Britanie. Domnule președinte, domnilor și domnilor, de 44 de ani, Uniunea Europeană și Regatul Unit au avut același proiect comun. De 44 de ani am construit împreună piața unică am eliminat frontierele dintre noi, am adoptat reguli comune în avantajul liberei circulații a persoanelor și bunurilor și serviciilor. Împreună am creat cetățenia europeană, care este un plus pe lângă cetățenia națională. Am consolidat valorile statului de drept, valorile păcii, democrației, care stau în centrul identității europene împreună am luptat pentru reunificarea Europei după căderea zidului de la Berlin și Regatul Unit s-a dovedit ambițios pentru a-și deschide frontierele și piața muncii resortisanților din statele membre. Și împreună ne-am angajat să finanțăm politica de coeziune pe termen lung. Comitetul dumneavoastră Ehm, pe bună dreptate ține foarte mult de această politică pentru că permite reducerea fracturării istorice teritoriale pe continentul nostru. Acest proiect comun va continua, însă de acum înainte fără Regatul Unit. Pentru că asta este voința Regatului Unit, a majorității cetățenilor uh, britanici au ales să părăsească Uniunea Europeană și de aceea ne aflăm în uh, această situație. Știm că Regatul Unit își va notifica oficial intenția de a părăsi Uniunea Europeană pe 29 martie, deci în câteva zile, și va iniția în câteva zile o perioadă de negociere de 24 de luni, adică de 2 ani. Pe baza acestei notificări, cei 27 șef de stat și de guverne, precum și președintele Tusk și președintele Juncker, vor lucra timp de câteva săptămâni pentru a elabora o serie de orientări de care voi avea nevoie pentru desfășurarea acestor negocieri. Voi conduce negocierile respectând mandatul Consiliului European și pe baza încrederii uh, oferite de Parlamentul European, unde ne și aflăm astăzi. Doamnelor și domnilor, Brexitul va avea consecințe importante la nivel uman, la nivel economic, la nivel financiar, juridic, social și politic. Lipsa unui acord ar avea consecințe și mai grave pentru toată lumea. Peste 4 milioane de cetățeni britanici din Uniunea Europeană și Eh, din Uniunea Europeană în Regatul Unit ar fi confruntați cu o situație extrem de incertă în ceea ce privește drepturile și viitorul lor. Problemele de aprovizionare a Regatului Unit ar deranja lanțul de valori. Eh, s-ar introduce controle vamale obligatorii, care evident că ar întârzia schimburile și ar duce la uh, cozi foarte mari la punctele de trecere a frontierei. o suspendare a circulației uh, materialelor nucleare în Regatul Unit, de exemplu, ar face ca um, uh, Regatul Unit să iasă în totalitate în afara agenției Euratom și există exemple nenumărate. Uh, Regatul Unit ar avea de suferit destul de mult în cazul în care nu se încheie un astfel de acord. Două, trei din aceste schimburi, în momentul de față, sunt încadrate și protejate de piața unică și de acordurile de liber schimb pe care le-am încheiat noi, Uniunea Europeană, cu peste 60 de state partenere. Uniunea, la rândul său, ar avea de suferit, chiar dacă vom continua să beneficiem de o piață unică a celor 27 și de acordurile de liber schimb. Scenariul acesta în care nu se ajunge la un acord, no deal, nu este un scenariu la care să ținem noi. Noi ne dorim un acord, vrem să reușim, nu împotriva britanicilor, ci alături de ei. Și de aceea, în numele celor 27 și cu întreaga echipă pe care o conduc, vreau să vă spun că intenția noastră este să ajungem la un acord privind o retragere ordonată a Regatului Unit și de pregătirea drumului către un nou parteneriat pe care îl vom construi această țară. Și cred că astăzi ar trebui să vorbim despre condițiile pentru a reuși. Domnule președinte, domnilor și domnilor, prima condiție este unitatea celor 27, care merge mână în mână cu transparența și cu dezbaterea publică. Pe 1 octombrie am preluat acest mandat și m-am întâlnit cu guvernele celor 27 de state membre. În ultimele săptămâni am început o a doua rundă uh, a vizitării capitalelor pentru a mă întâlni cu guvernele, cu parlamentele, cu sindicatele și cu organizațiile profesionale. Pe durata acestor acestui interval și pe durata negocierilor în întregime, voi lucra în strânsă colaborare cu Consiliul European și președintele TASC, Consiliu, Parlamentul și președintele său, domnul Tajani, și cu toate celelalte instituții și entități ale Uniunii Europene. Acesta este motivul pentru care, domnule președinte Marcula, domnilor și domnilor, mă bucur să fiu astăzi în fața Comitetului Regiunilor pentru că adesea am colaborat cu dumneavoastră în trecut în calitate de comisar pentru politica regională. Pentru că dumneavoastră sunteți până la urmă vocea regiunilor, a orașelor, a zonelor rurale, zone extrem de diferite. Sigur, unitate nu înseamnă uniformitate Unitatea este prima condiție pentru a ajunge la un acord în cadrul acestor negocieri și este în interesul nostru, dar și în interesul Regatului Unit. Și vreau să subliniez acest lucru în fața partenerilor noștri britanici. Știu că îi avem aici în sală alături de noi. Pentru că până la urmă, ambele părți au nevoie de Europa unită pentru a ajunge la un acord. Și aș mai adăuga ceva, dacă îmi permiteți. Unitatea va fi și mai puternică dacă se bazează pe transparență și dezbatere publică. Și comitetul dumneavoastră, încă o dată vreau să spun asta, va participa în mod activ la această dezbatere publică. Aceste negocieri nu pot să se desfășoare în secret. Vom negocia în mod transparent, în mod deschis și vom explica tuturor ce facem. Pe durata acestor negocieri, trebuie de asemenea să explicăm obiectiv ce înseamnă părăsirea Uniunii Europene pentru țara care alege să părăsească Uniunea, dar și pentru celelalte state membre care rămân. Domnilor și domnilor, trebuie să spunem lucruri pe nume și o vom face. Vom spune cetățenilor noștri ce înseamnă cu adevărat Brexitul. A doua condiție pentru a ajunge la un acord este înlăturarea incertitudinilor create de decizia Regatului Unit de a părăsi Uniunea. În primul rând, este, vorbim despre o incertitudine în care se găsesc 4,5 milioane de cetățeni studenții polonezi care au acces la universitățile britanice în aceleași condiții cu, cu, cu cetățenii britanici. Pensionarii britanici care au reședință în Spania și care beneficiază de mm, servicii de sănătate în aceleași condiții ca pensionarii spanioli. Doctorii, asistentele care contribuie la calitatea serviciului medical în Regatul Unit, inginerii, pentru Italia, Germania sau alte părți ale Europei care au ales să lucreze în Regatul Unit, la fel ca mii de cetățeni britanici care au făcut alegerea de a lucra în Berlin, la Roma sau în Viena. Înțelegem că sunt preocupați, înțelegem și de ce și evident că trebuie să răspundem într-un mod eficient garantându-le drepturile ca cetățeni europeni. Aceasta va fi pe termen lung prioritatea noastră și încă de la începutul negocierilor. Cuvântul cheie va fi uh, cetățenii, în primul rând, citizens first. Și de aceea salut decizia colegiului de azi dimineață de a înregistra cele două inițiative cetățenești Chestiunile sunt extrem de complexe, fie că este vorba de drepturi de ședere, acces la piața muncii, pensie, drepturi pentru asigurări sociale sau accesul la educație. Vom face eforturi pe fiecare dintre aceste puncte și ne vom asigura că toate detaliile sunt avute în vedere. Deja lucrăm cu statele membre în acest sens. E nevoie de timp, de câteva luni, fără îndoială, însă trebuie să ne asigurăm că lucrăm și ne axăm pe aspectele juridice cu Regatul Unit. Și cât mai repede posibil trebuie stabilim care sunt principiile care asigură continuitate, reciprocitate și nediscriminare astfel încât să ne asigurăm că cetățenii nu vor rămâne într-o situație nesigură. Apoi avem nesiguranța pentru autoritățile regionale și locale și pentru toți beneficiarii programelor finanțate în momentul de față de la bugetul european. Despre ce vorbim exact? Beneficiarea ai fondului european social cu aproape 90 de miliarde de euro pentru toate regiunile, uh, care îi ajută pe cei care se califică și care uh, se confruntă cu mari probleme în găsirea unui loc de muncă. Beneficiarii Fondului European pentru Dezvoltare Regională, pe care îl cunoașteți foarte bine, vorbim de aproape 200 de miliarde de euro destinate orașelor și regiunilor care se confruntă cu dificultăți economice și care sunt izolate, inclusiv cele din zonele periferice. Beneficiari ai planului de investiții Juncker, aproape 315 miliarde de euro investiții, datorită cărora reușim să combatem schimbările climatice. De exemplu, finanțăm o fermă în Belgia și sprijinim crearea de infrastructură avansată în sănătate și energie în Regatul Unit. Beneficiarii programului de cercetare Orizont 2020, care permit Uniunii să investească aproape 80 de miliarde de euro în știință și inovare. Lucruri care ne ajută să ne confruntăm cu marile provocări ale timpului nostru. Doamnelor și domnilor, domnule președinte, toate aceste programe au fost elaborate în, de 28 de state membre împreună cu, statul, cu Regatul Unit. Beneficiem astăzi de pe urma lor toți 28, toate cele 28 de state membre. Și fiecare stat membru trebuie să se achite de angajamentele pe care și le-a asumat în acest context. Ca să fiu foarte clar, când un stat membru părăsește Uniunea Europeană, nu există niciun fel de preț pe care trebuie plătit, nu există sancțiuni, dar conturile totuși trebuie regularizate, nici mai mult și nici mai puțin. Nu, nu o să, nu o să le cerem uh, nici de cum britanicilor să plătească vreun euro în plus față de uh, ceea ce s-au angajat să uh, plătească. Iar în ce privește <clears throat> Regatul Unit, cetățenii, companiile din Regatul Unit, cu toții, și noi și ei, trebuie să acționăm într-o manieră responsabilă și pot să vă spun că Winston Churchill, unul dintre cei mai mari oameni ai sec- eh, secolului 20, a spus că Prețul măreției este răspunderea asumată. Acest lucru este valabil atât pentru Marea Britanie cât și pentru noi. O, treia, o a treia incertitudine creată de Brexit vizează noile frontiere ale Uniunii Europene. Și mă refer aici în particular la situația Irlandei. ca comisar uh, mandatat pentru programul de pace, înțeleg implicațiile pe care l-ar putea avea Brexitul, care uh, afectează Regatul Unit, uh, unul dintre garanții acordului de pace din Vinerea Mare. Decizia Regatului Unit de a părăsi Uniunea Europeană implică și o decizie cu privire la părăsirea uh, Organizației Vamale Mondiale. Pour réussir. Există o a treia condiție pentru a reuși. Lucrurile trebuie făcute în ordine și trebuie privite în perspectivă. Miza e să clădim acum o nouă relație între Uniunea Europeană și Marea Britanie pe niște baze solide, bazându-ne pe încrederea reciprocă. Și pentru asta înseamnă să punem ordine în ceea ce privește lucrurile, să ajungem la un acord în ceea ce privește principiul unei retrageri ordonate a Marii Britanii pentru a discuta după aceea, pe baza încrederii, despre viitorul în comun. Și cu cât mai repede vom fi de acord în legătură cu principiile retragerii ordonate, cu atât mai repede vom putea pregăti această viitoare relație. Dacă nu facem asta, dacă nu înlăturăm incertitudinile și dacă lăsăm ceea ce e greu pentru sfârșitul acestui proces sau dacă întârziem cu ceea ce e greu, atunci uh, riscăm să ratăm acest proces și nu exagerez. Bineînțeles că ne vom uh, confrunta cu momente dificile și de când sunt eu uh, funcționar public, de când am fost uh, președinte al unei colectivități locale în Savoia, de unde vin eu, de fiecare dată am văzut că obstacolele sunt mai ușor de surmontat atunci când vezi lucrurile într-o anumită perspectivă de timp și când știi să faci asta. Și tocmai asta ne dorim să facem în cadrul acestor negocieri cu Marea Britanie și să o facem cât mai repede. Despre ce perspectivă vorbesc? Despre un nou parteneriat între Uniunea Europeană și Marea Britanie. De foarte mult timp și mai ales de la primul meu vot de tânăr cetățean francez în 1972, când aveam 21 de ani, am uh, făcut campanie atunci pentru aderarea Marii Britanii la Uniunea Europeană și aleși francezi, francezi care sunt aici și aduc aminte că în Franța am avut referendum atunci pentru aderarea Marii Britanii la UE. Și de atunci eu am păstrat convingerea că suntem legați de Marea Britanie pe termen lung, deoarece avem uh, valori în comun. Acest nou parteneriat, bineînțeles, uh, e prea devreme să-l negociem acum, însă nu e prea devreme pentru a schița liniile largi. În centrul parteneriatului se va afla un acord de liber schimb pe care îl vom negocia când va veni momentul cu Marea Britanie. Acest acord de liber schimb va fi diferit de orice alt acord de liber schimb pe care îl avem în momentul de față și va trebui să fim pregătiți pentru această situație. Uniunea Europeană alege să iasă din piața comună, din Uniunea Vamală, deci va deveni o țară terță peste 2 ani. Alegând această cale, automat Marea Britanie se va regăsi într-o situație mai puțin favorabilă favorabilă decât cea a statelor membre și nu va putea participa la piața unică alegând doar ceea ce îi convine a la car. Deci nu există un precedent în istoria UE de un astfel de acord de liber schimb, deoarece până acum toate acordurile de liber schimb cu peste 60 de țări terțe, cu Corea de Sud, de pildă, recent cu Canada, toate aceste acorduri de liber schimb, se înscriu într-un proces de convergență reglementară. Brexitul creează o situație diferită, deoarece acum standardele și regulile noastre sunt perfect integrate între cele 27 de state membre și Marea Britanie de la începutul negocierilor. Deci pe noi nu ne așteaptă perspectiva unei convergențe de reglementare, ci riscul sau probabilitatea unei divergențe în ceea ce privește reglementarea, lucru care ar putea să uh, dăuneze pieței unice și vom fi foarte vigilenți pentru că această divergență de reglementare să nu devină un dumping de reglementare uh, Guvernele vor trebui să fie vigilente, Parlamentul European, eu în calitate de negociator, dar și parlamentele naționale și societatea civilă, cu toții va trebui să fim vigilenți și mă dirigez aici aleșilor din regiuni și din orașe. Doamnelor și domnilor, dacă nu s-ar desfășura lucrurile astfel, aceste negocieri vor duce la apariția de uh, voci divergente, de Uh, opoziție față de acest acord și vă spun, acest acord va trebui uh, ratificat de toate statele membre și de toate cele 27 de parlamente naționale și de aceea noi nu ne permitem să apară riscul unui dumping de reglementare. De aceea trebuie să garantăm din capul locului niște reguli de joc uh, corecte, echitabile, care să funcționeze, să asigurăm niște condiții de participare pe picior de egalitate. Suntem de acord cu doamna Teresa May, care într-un discurs uh, recent spunea că avem nevoie de un acord de liber schimb îndrăznesc și curajos. Și ambițios, mă scuzați. Da, împreună putem fi ambițioși. Însă, pentru noi, și o spun asta clar, această ambiție se va uh, aplica și standardelor sociale, fiscale, de mediu, și de protecția consumatorilor. Sunt niște standarde la care cetățenii europeni țin foarte mult. Am evocat că avem o comunitate de valori și de interese cu Marea Britanie și asta dincolo de comerț. Iar această ambiție pe care tocmai am evocat-o e o ambiție pe care o avem și în domeniul cercetării și inovării. Mă gândesc la laboratoarele, universitățile noastre, chiar dacă actualul cadru de colaborare financiar se va modifica. Ambiția noastră ne, călă, ne ghidează și în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice. Și știți că eh, la conferința părților de la Paris ne-am luat angajamente împreună. Suntem ambițioși în ceea ce privește cooperarea internațională și dezvoltarea acestui mare continent care se învecinează cu Europa și anume Africa. Suntem ambițioși în ceea ce privește securitatea internă și externă, fie că e vorba de combaterea terorismului, de schimbul de informații sau de uh, lupta împotriva atacurilor hibride sau uh, cyberatacurilor. Uh, și o spun gândindu-mă la eventuale victime de la Londra, nu știu ce se întâmplă acolo acum, sau gândindu-mă și la victimele atentatului de la Bruxelles de acum un an de zile și la victimele atâtor atentate peste tot în lume. Și suntem ambițioși și în ceea ce privește apărarea. Și în acest domeniu Marea Britanie întotdeauna a jucat un rol activ în sânul NATO și asta va continua, dar și în cadrul mai multor inițiative europene ce țin de politica externă și de securitate comună. Printre eforturile și inițiativele pe care cele 27 de state membre le vor avea în domeniul apărării, pe baza propunerilor făcute de doamna Mogherini, va trebui să lansăm posibilitatea unei cooperări bilaterale uh, la momentul oportun cu Marea Britanie. Domnilor și domnilor, în momentul de față, securitatea cetățenilor noștri nu are cum să fie un element uh, pe care să-l folosim uh, la negocieri. Nu putem pune pe aceeași balanță securitatea cetățenilor cu interesele economice sau comerciale. Și odată ce vom vedea cum se conturează acest nou parteneriat, vom, face toate, vom lua toate măsurile de tranziție necesare. Știu că va fi nevoie pentru acest nou parteneriat, uh, fie că e vorba de un acord de liber schimb sau de orice altă formă de colaborare. Va fi nevoie de aranjamente de tranziție. E prea devreme să mă exprim acum, însă orice aranjamente eventuale vor fi, bineînțeles, stabilite în conformitate cu dreptul european și sistemul jurisdicțional aferent. În orice caz, durata va fi strict limitată, durata acestor aranjamente va fi strict limitată și nu vom permite niciodată uh, să existe o piață unică a la carte. Ca să închei această prezentare, aș dori să vă spun că intenția noastră este ca aceste negocieri să fie încununate de succes. Vom fi fermi, dar amicali. Niciodată însă nu vom fi naivi. Și v-am vorbit cu toată franchețea astăzi, domnule președinte, pentru ca toată lumea să înțeleagă care sunt premisele unei reușite. Să colaborăm împreună, cei 27, dând dovadă de transparență și dezbățând lucrurile în public trebuie înlăturate cât mai repede toate incertitudinile create de decizia britanicilor de a ieși din UE. Mă gândesc aici la beneficiarii bugetului european, la frontierele UE și în primul rând trebuie să facem, în al treilea rând trebuie să facem ordine în ceea ce privește acțiunile noastre și să vedem lucrurile în perspectivă. Și doar așa ne vom putea angaja în niște discuții în legătură cu viitorul nostru împreună cu Marea Britanie. Și dat fiind că vorbim despre cele 27 de state membre. În viitorul nostru comun vom avea provocări, sfidări, o nouă agendă europeană. Însă agenda europeană merge dincolo de Brexit. Prioritatea va fi în continuare consolidarea și, dacă e nevoie, reformarea Uniunii noastre pentru a face față provocărilor comune. Comisia Europeană, sub egida domnului Jean-Claude Juncker, a lansat această dezbatere publicând uh, cartea albă cu privire la viitorul Europei și uh, Săptămâna asta la Roma se unesc șefii de stat și de guvern pentru sărbătorirea 60 de ani de la semnarea tratatului fondator al UE. Și domnilor și domnilor, în ciuda crizelor, în ciuda Brexitului, în ciuda greutăților, această aniversare de la Roma nu trebuie să fie o aniversare uh, nostalgică sau uh, la care să avem o atitudine defensivă. Nu, va fi momentul unui, unei uh, un nou punct de pornire pentru Uniunea Europeană, pentru noi acțiuni. Vă mulțumesc! Um, thank you, um, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult! Acum, uitându-ne la cât timp avem noi, 14 persoane s-au înscris, deci voi fi foarte strict în ceea ce privește timpul alocat fiecăruia. Vă rog să fiți și mai succins decât până acum. Să haideți să avem aceste 14 contribuții, după care ne va răspunde și domnul comisar. Începem. 3 minute, domnul Michael Murphy din partea PP. Aveți cuvântul. În numele grupului PPE vreau să vă mulțumesc, domnule Barnier, pentru faptul că astăzi uh, veți face alătura și sper că această discuție să fie partea unui dialog uh, în curs ca european, regret profund decizia Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană, însă după o lungă perioadă de tot felul de ipoteze, iată că începe o perioadă când, într-adevăr, trebuie găsite soluții la provocările ridicate de Brexit, provocări atât pentru Marea Britanie cât și pe UE. O mare parte din uh, efecte vor fi resimțite la nivel direct și indirect uh, la nivel regional. Provin din o regiune eh, din Irlanda, unde o mare parte din sectorul agricol, din oameni, se tem acum pentru viitorul lor. Sectorul agroalimentar irlandez e foarte expus la impactul eh, negocierilor eh, Brexit și expus la un acord care a limita comerțul, deoarece procentul de exporturi față de Marea Britanie din această zonă e de peste 5 ori mai mare decât media europeană. Salut ce ați spus, domnule Barnier, în legătură cu faptul că uh, nu e posibil ca Uniunea Europeană, ca Marea Britanie să fie într-o, într-o, problem, într-o situație mai puțin favorabilă decât statele membre. Ce credeți despre flexibilizarea subvențiilor de stat atunci în cadrul uh, anumitor regiuni. Mă gândesc, de exemplu, la sectorul agricol, care va fi foarte afectat. De asemenea, frontiera între noi și Irlanda de Nord știu că veți să găsiți o soluție. Însă Irlanda de Nord e parte din Marea Britanie. 1,8 milioane de oameni locuiesc acolo oameni care au și dreptul la cetățenia irlandeză, drept cea, deci cea europeană. Deci poziția unică a Irlandei arată cât de mult un acord greșit ar putea să ducă de râpă progresele din ultimii 20 de ani, uh, făcându-i astfel să sufere pe cetățeni. Domnule Barnier, ce credeți despre posibilitatea introducerii, reintroducerii unei frontiere controlate acolo între Irlanda de Nord și Irlanda? Și ce credeți, uh, că, ce efect credeți că va ar avea asta asupra relațiilor între cele două regiuni? Deci cum veți face pentru a nu se reinstitui o astfel de frontieră controlată? Clar, Brexitul va domina agenda europeană în următorii ani, însă e foarte important să ne asigurăm că celelalte 27 de state membre vor face tot posibilul pentru a prezenta o viziune pozitivă în legătură cu viitorul UE cetățenilor, să ne axăm pe Uh, prioritățile noastre, uh, locuri de muncă, creștere, migrație. Conchid spunându-vă că aștept să colaborăm și, bineînțeles, cum se spune, pesimiștii văd o dificultate de fiecare dată, dar noi la PPE suntem optimiști și noi vedem o șansă în fiecare dificultate. Vă mulțumesc. Trei minute, Domnul Michael Turms în uh, partea PS Germania. Da, ob mir drei Minuten gelingen, weiß ich nicht, aber ich versuch... Nu știu dacă reușesc în trei minute, dar încerc. Mai întâi uh, și gândurile noastre sunt la uh, victimele recentelor recentului incident de la Londra, așa cum ne-am recules astăzi să comemorăm și victimele atacului de la Bruxelles de acum un an. Evident că negocierile privind Brexitul vor fi, vor fi cele mai grele din istoria Uniunii Europene. Dar uh, crescendoul uh, în vocabularul deja folosit uh, arată că mm, oricum sunt vizate exclusiv criteriile comerciale. Să nu uităm însă și dimensiunea umană a acestei decizii. Împreună cu prietenii noștri britanici am Uh, am trăit uh, destine comune, am, uh, am realizat împreună mari proiecte și ne-am bucurat și noi și ei de libera circulație pe întregul teritoriu al Uniunii Europene. Acum există și foarte mulți europeni care trăiesc în Regatul Unit și foarte mulți britanici care trăiesc pe continent. <clears throat> Dumneavoastră ați vorbit despre Citizen First, cetățenii înainte de toate. E foarte important să ținem uh, cont de acest lucru. Oamenii au, din Marea Britanie au, au uh, determinat și au, uh, au conturat uh, biografiile unor regiuni, nu doar cele care sunt imediat învecinate cu uh, Regatul Unit. De pildă, landul Renania de Nord-Vestfalia n-ar fi existat în forma sa actuală dacă n-ar fi fost creat practic uh, cu participare britanică. Sigur că negocierile de la Brexit uh, s-ar putea să devină mult mai dificile și complicate decât negocierile pe marginea CETA, de pildă, sau altor acorduri de liber schimb. Uh, aceste acest acord trebuie să ține cont și mai mult decât în alte cazuri de valorile noastre fundamentale. Trebuie ca uh, Brexitul să fie uh, tratat uh, ținând cont și de specificitatea locală și regională a entităților vizate. Da? Și trebuie avut în vedere și definirea relațiilor post-Brexit, care trebuie să fie totuși privilegiate față de relația cu alte țări texe, terțe. Puteți Eh, să ne confirmați că articolul 50 nu, nu exclude, odată ce a fost activat, revocarea acestei uh, activări, astfel încât în cursul celor doi ani este posibilă revenirea asupra acestei decizii? Mulțumesc! Mulțumesc și eu, spune domnul președinte, domnul Bart Somers, al de Belgia, două minute. Bolter, meneer Barnier, Brexit is uh domnule președinte, domnule comisar Barnier. Brexitul este uh, un eșec politic, moral, dar nu trebuie să devină și un eșec financiar și economic. Așadar, ne bucurăm că ați rostit cuvinte răspicate și foarte clare uh, în acest uh, context. Nu trebuie să uităm că acordul uh, Brexit uh, nu are voie să o confere mai multe uh, avantaje Marii Britanii decât deține acum în calitate de membru și libera circulație de asemenea nu trebuie afectată. Dar revenind la libertăți, cetățenii britanici care vor să rămână în Uniunea Europeană trebuie să găsim și pentru aceștia o soluție. Pentru că ei, în mod justificat, simt că fac parte din comunitatea noastră europeană lărgită. Apoi, ce facem cu diferențele regionale? Pentru că o, o serie de regiuni o să fie mai puternic afectate decât altele. De pildă, în Irlanda de Nord, consecințele Brexitului nu vizează numai aspectele economice, ci și cele politice și eh, de siguranță în general. Cum putem face ca eh, bunăstarea eh, și economia să rămână intactă și cum vom face față deficitului bugetar care va apărea. Cum vom garanta că comunitățile locale vor avea în continuare bani pentru serviciile pe care le oferă. Cred că este sarcina noastră să uh, inițiem contacte cu autoritățile publice locale și regionale din uh, Anglia, Scoția, Țara Galilor, uh, Irlanda, Irlanda de Nord, uh, astfel încât să putem împreună cu acestea elabora o strategie de dezvoltare pe viitor după Brexit. Um, știți, mă simt un pic ca în Star Trek, că am depășit limita vreodată cunoscută a umanității. Facem ceva ce n-am mai făcut niciodată. Mulțumesc și acum uh, reprezentantul uh, scoțian al Alianței Europene. Mulțumesc, domnule comisar. Uh, în numele Alianței Europene stau în fața noastră ca un european mândru, un scoțian mândru. Și cred că putem să contribuim la viitorul Uniunii Europene, noi scoțieni ca membrii cu drepturi de pline. Evident că am, am beneficiat de, de bunăstarea pe care Uniunea Europeană a generat-o și la noi în Scoția, Uh, beneficiile uh, calității de membru UE a fost, uh, au fost enorme. A fost în același timp o oportunitate pentru a lua cuvântul, așa cum o fac eu, aici în mijlocul, în compania noastră. 62% din toți scoțienii vor să rămână în Uniunea Europeană. A existat un vot valabil și între timp suntem la o majoritate de 74% pro-europeană. Tocmai de aceea, autoritățile scoțiene doresc să revină acum uh, asupra uh, acestei probleme, astfel încât să putem uh, rediscuta Brexitul în contextul pe, interesant pentru Brexit pentru noi uh, Brexitul numai în industria alimentară uh, și agricolă ar fi un dezastru pentru țara noastră, Scoția. Și Brexitul s-ar resimțit nu doar la nivel central, ci mai ales la nivel local și regional. Deci, impactul asupra mobilității, libertăților, asupra agriculturii, pescuitului, politicilor de mediu, angajamentele asumate la COP21 ar fi im- imaginabile deocamdată. Avem nevoie de Europa. Președintele întrerupe, avem, președintele întrerupe microfonul. Mulțumesc frumos. Urmează Judith Wallace din partea ECR. Vă rog. Intervenție fără microfon, din păcate. Sorry, On behalf of ECR în numele grupului ECR, salut uh, prezența domnului comisar Barnier în CEOR. Brexitul va avea atât un impact local cât și un impact regional pronunțat. De aceea vreau să atrag atenția că uh, în negocierile cu uh, Regatul Unit trebuie ținut ținut cont și de evidențele care apar ca informații din partea autorităților locale și regionale. Brexitul nu va fi un joc cu uh, suma zero. Nu vrem însă să fie nimeni perdant în acest uh, divorț. Tocmai de aceea, încă de la rezultatul referendumului uh, încoace, am consultat diferitele grupuri de interese în legătură cu ieșirea Regatului Unit din UE. Și uh, toate părțile interesate uh, au subliniat că trebuie să existe o continuitate între situația actuală și situația post-Brexit. Însă, pentru ca uh, viitorul nostru să fie unul bun și într-o parte și în cealaltă, trebuie ca să putem colabora la fel de bine ca și acum cu acele părți care nu vor mai face parte din Uniunea Europeană. În special în domenii cum ar fi uh, răspunsul la, sistem, uh, la seisme și uh, catastrofe naturale, sectorul energiei și altele. Anul trecut, știți ce s-a întâmplat în Belgia, astăzi ce s-a întâmplat în Londra, avem nevoie de o colaborare mai strânsă și în domeniul securității relațiile bune și cuprinzătoare eh, dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană sunt foarte importante și asta se arată și în articolul 8. Eh, Regatul Unit eh, nu, este, nu are o politică izolaționistă și, domnule președinte, întrerupe, sperăm ca negocierile să fie conduse eficient și lin. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum în numele Delegației Naționale a Regatului Unit, Arnold Hatch, două minute. Domnule președinte, domnule Barnier, dragi colegi, vă mulțumesc pentru că acordați posibilitatea să iau cuvântul în nume, numele delegației Regatului Unit, care reunește reprezentanți din Anglia, Scoția, eh, Irlanda de Nord și Țara Galilor. Vă mulțumesc mai întâi, domnule Barnier, pentru faptul că v-ați întâlnit recent cu ministrul Brexit și alți oficiali importanți um, pentru a discuta această problemă. Apreciem foarte mult uh, eforturile autorităților locale de a colabora și de a încerca să gestioneze col această colaborare cu Uniunea Europeană și pe viitor atunci când va colabora cu UE27 Trebuie să creăm acum noi relații economice cu Uniunea Europeană și acestea trebuie să fie cuprinzătoare, pentru că farmierii noștri în continuare vor exporta, vor trebui să exporte uh, produse pe continent, serviciile noastre bancare încă vor gestiona bani de pe, uh, din celelalte țări uh, membre și sistemul nostru de sănătate în continuare va avea activități cu caracter transfrontalier. Colaborarea trebuie să se bazeze pe trei principii fundamentale. Trebuie ca subsidiaritatea să fie respectată la toate nivelurile. Trebuie ca Regatul Unit să-și poată asuma noile roluri astfel încât autoritățile locale să nu fie lăsate în urmă. Și trei, trebuie să existe mijloace financiare suficiente pentru dezvoltare la nivel local și regional. Domnule comisar, uh, asigurați-vă în aceste negocieri că autoritățile locale și regionale care vor dori vor putea avea acces în continuare la colaborarea cu programele europene, inclusiv Erasmus și uh, Interrail și altele. Ne bucurăm încă de acum să avem o colaborare structurală cu Uniunea Europeană și președintele întrerupe. Timpul dumneavoastră a expirat, spune domnul președinte o foarte scurt, scurtă serie de contribuții de câte un minut, vă rog. Domnule președinte, care e caros colegas. Domnule președinte, dragi colegi, domnule Barnier, sunt uh, președintele Guvernului Național al Azorelor și responsabil pentru regiunile ultraperiferice. Din acest context, din, acest, din această perspectivă, analizăm și impactul Brexit asupra diferitelor regiuni. Și am o întrebare, domnule comisar. Care sunt termenii în care vor fi, uh, vă, vor, va fi negociat impactul Brexitului asupra anumitor regiuni din Europa? pentru că Brexitul va avea totuși un impact mai mare sau mai mic uh, asupra uh, multor regiuni. Și care sunt implicațiile bugetare ale Brexitului? Pentru că există îngrijorări în legătură cu posibilitatea ca unii oameni, unii actori să uh, obțină foloase și chiar profituri din, de pe urma uh, Brexitului. Mulțumesc. Doren Hudor, un minut. I'm sorry, I'm sorry, Mr. President. I Mulțumesc, domnule președinte, îmi pare rău. Nu am, n-am știut că sunt pe lista vorbitorilor înscriși. Uh, foarte bine, asta ne ușurează misiunea. Marie Freehill. Thank you, Mr. Barnier. Thank you, Mr. Barnier. Mulțumesc, domnule Barnier, că sunteți în mijlocul nostru azi și pentru că am la dispoziție doar un minut, trec direct la subiect. Rezoluția recunoaște rolul Uniunii Europene în uh, procesul de pace din Irlanda, Irlanda de Nord, inclusiv prin uh, programul Interreg, nu doar programul de pace. Ehm, în baza acestor programe au fost eh, elaborate și efectuate, executate până acum eh, proiecte și colaborări foarte importante între regiunile din Irlanda, Irlanda de Nord eh, și Regatul Unit. Aceste relații și aceste colaborări trebuie însă să fie continuate. Nu a trecut încă foarte mult timp de când s-a planat conflictul dintre Irlanda de Nord și Irlanda de Sud, Eh, și nu trebuie să renunțăm la ceea ce am obținut în trecut. Eh, evident că toate părțile din eh, participante la negocierile Brexit trebuie să țină cont de împlinirile și realizările acordului din Vinerea Mare. Mulțumesc, domnul Stenson, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Barnier reprezint uh, o mică comunitate la frontieră cu Irlanda de Nord și mă bucur că ați venit în mijlocul nostru de azi. Am trei mesaje și întrebări. Uniunea Europeană a fost foarte bună cu Irlanda și vreau să spun cu fermitate și foarte clar că Irlanda va rămâne o parte a Uniunii Europene. Trebuie să colaborăm și nu să ne izolăm unii de alții dumneavoastră în calitate de comisar și alți comisari, Comisia Europeană a fost de mare folos în ajungerea la acel acord din Vinerea Mare. Și tocmai de aceea uh, irlandezii sunt foarte îngrijorați de impactul pe care l-ar putea avea părăsirea uh, Regatului Unit, uh, părăsirea Uniunii Europene de către Regatul Unit. Nu vrem să ne întoarcem la zilele întunecate ale trecutului. Urmările ar fi devastatoare și trebuie să facem astfel încât impactul Brexitului să nu uh, distrugă și să nu dăuneze Irlandei. Impactul eh, Brexitului nu trebuie să afecteze nici regiunile din Europa celor 27. Deci cei care fac propuneri concrete trebuie să facă propuneri pentru Uh, propășirea acelor regiuni în numele solidarității. Da, spune președintele și ca să fim solidari trebuie să mai dăm cuvântul și altora. Avem aici uh, scris încă opt colegi pentru scurte intervenții. Spirido, Spiriro Spiridon, Konstantinos Agorastos, Muno Sanchez, Alan Hutchinson, and then uh, Jean-François Barnier. Can we close on that? That's the absolute. Închid acum lista vorbitorilor pentru a nu întârzia și mai mult. Bun. Deci, fiecare dintre cei care și-au auzit numele, un minut. Meneer Barnier, dank voor uw komst naar het Comité van de Regio's als voorzitter van de Nederlandse delegatie. Mulțumesc, domnule președinte, domnule, domnule Barnier, ca șef al delegației neerlandeze am și o contribuție de adus. Privim înspre Brexit din punct de vedere al europenilor din punct de vedere social și economic. Există mari diferențe între regiunile UE în ceea ce privește impactul Brexitului, care va fi mai mare mai ales în partea de vest a Europei. Mă refer aici la regiunile și la orașele din țările de jos. Noi vom resimți un mare impact. Irlanda, la fel, uh, dar și țările de jos trebuie să fie văzuți ca um, o țară care va avea de suferit delegația neerlandeză este șocată de efectul pe care l-am constatat. 17 miliarde de euro pe an ar putea să fie pierderile pentru noi, pentru că suntem un important partener comercial al uh, Regatului Unit. Cea mai mare consecință se va înregistra în zona portului Rotterdamului. Sunt primarul unui oraș din apropiere și știm că vom avea de suferit consecințe foarte mari. Și aș vrea să le invit pe domnul Barnier să includă în negociere acest punct și să ne informeze în șase luni ce progrese se înregistrează. Reprezentantul Regatului Unit, Birmingham. Mulțumesc! Domnule președinte, data trecută când ne-am întâlnit, am spus că vom lansa un birou pentru Westland și Birmingham aici în Bruxelles, ca semn al ambiției noastre pe termen lung în ceea ce privește un parteneriat european. Biroul respectiv este în continuare deschis. Rezoluția de mâine, pe care sper că o vom aproba, spune foarte clar că nu trebuie să existe un acord între un stat non-UE și UE Uh, care să ofere o situație mai bună decât apartenența la UE. Cu tot, asta toată lumea e de acord. Trebuie de asemenea să înțelegem și să acceptăm acest lucru și în Regatul Unit, și de guvern, și de cetățeni. Însă, pe măsură ce uh, ne îndreptăm către articolul 50, eu sunt destul de pesimist în acest sens. Ieri, în The Times, am, au văzut alte știri false Miniștrii Brexit spuneau că factura divorțului pentru Regatul Unit va fi limitată la 3 miliarde și că nu există obligații de a plăti contribuții financiare Uniunii Europene după Brexit. Domnule Barnier, claritatea de astăzi sperăm să se repete și când veți prezenta orientările pentru a ne asigura că există transparență în dezbatere publice și că cetățenii britanici înțeleg ce înseamnă Brexitul. Mulțumesc! Michel Șefar, ALDE, țările de jos. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule Barnier, pentru că prezentați toate aceste idei și puncte de vedere. Le apreciem. O să vorbesc în neerlandez acum. Sunt guvernator al unei provincii olandeze care este responsabilă uh, de un program specific ne-ați spus că nu vor exista sancțiuni, dar totuși nota trebuie plătită. Știm că există un cadru financiar care trebuie respectat. Am o întrebare. Nu există riscul să se uh, reducă fondurile de coeziune, ceea ce înseamnă că statele membre, regiunile, uh, Uh, actorii economici vor trebui să plătească nota aceasta care ar trebui plătită de britanici? Mulțumesc, domnul Spiridon, acum din partea Greciei. Mulțumesc, domnule președinte. În ciuda analiza interesante pe care am auzit-o din partea domnului Barnier și a colegilor, cred că, de fapt, traversăm o situație absolut nouă și nu putem evalua de pe acum care va fi impactul. Și impact va exista, mai ales pentru periferia Europei. Nu o să repet cele spuse de colegi, însă aș vrea să subliniez prioritatea pentru noi. Problema cea mai mare până la urmă nu e Brexitul în sine, ci modul în care abordăm motivele pentru care cetățenii britanici au votat pentru Brexit. Există diviziuni foarte mari în sânul societății. Uh, problema migratorie, de exemplu, a dat naștere la un naționalism care e foarte diferit de patriotism Uh, bazele Uniunii Europene încep să se schimbe, să se miște. Trebuie să mergem mai departe. Cetățenii noștri trebuie să simtă că Uniunea Europeană este aproape de ei pentru a putea face un pas către o mai mare coeziune, pentru a avea politici cu adevărat comună, comune, activând politicile care nu există deocamdată. Politica de apărare comună, politica de securitate comună, de exemplu. Mulțumesc. Acum domnul Agorastos din Tesalonic, Grecia. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, domnule comisar Barnier. Realitatea este greu de acceptat. Lucrurile evaluează, evoluează foarte repede. Și atâta vreme cât vom negocia, atâta vreme cât timpul, lăsăm timpul să treacă, vom avea naționalism, euroscepticism, uh, oamenii își smulg hainele nu neapărat de durere pentru ce au pierdut, ci pentru ce n-au dobândit. Trebuie să existe consecințe pentru acest Brexit. Astfel vom fi noi ca cei care plătesc nota. Există o ipocrizie în Uniunea Europeană creată acum care este ceva și mai rău decât naționalismul. De aceea, cred că nu există cu adevărat o idee a Europei. Cineva a spus aici că Europa riscă să Uh, ajungă în muzee și în cărțile de istorie și atât. Nu trebuie să permitem să se întâmple așa ceva. Europa trebuie să fie o Europa vie, pentru că avem nevoie de o Europa unită care să fie solidară și care să respecte toate țările și toți cetățenii. Mulțumesc, domnul Sanchez Munoz, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș, vorbi să vorbesc, aș dori să vorbesc despre Andaluzia, care este o regiune în sudul sudului Europei și care, dacă e să ne luăm după stereotipii, este o regiune lucrătoare, onestă și responsabilă, care își folosește toate veniturile pentru a îmbunătăți viața cetățenilor. Însă, aș vrea să cer domnului Barnier să ia în, cont, în considerare faptul că există și alte frontiere terestre adică Gibraltarul și regiunea, frontiera dintre Gibraltar și Andaluzia. Uh, aproape 10.000 de lucrători o traversează în fiecare zi și există o mare interdependență între zona aceasta din um, partea de sud a Spaniei și Gibraltarul. Și de aceea trebuie să luăm toate aceste lucruri în considerare, astfel încât Brexitul și ieșirea Gibraltarului uh, să nu producă un impact negativ asupra unei zone care deja a avut mult de suferit de pe urma crizei. Mulțumesc, domnul Hutchinson. Domnule Barnier, mă numesc Hutchinson, sunt belgian, sunt bruxelez, tatăl meu este britanic, a venit în Belgia în 44 și vreau să spun că sunt foarte afectat de acest Brexit mă bucură declarația pe care ați făcut-o și sper că fermitatea de care ați dat dovadă uh, va rezista până la finele procesului, pentru că obstacolele fără îndoială vor fi numeroase. Am un detaliu, aproape anecdotic. Sunt comisar în guvernul bruxelez pentru relația cu instituțiile europene și aș vrea să vă rog în aceste uh, în negocieri să nu uitați pe miile de funcționari britanici care lucrează în instituțiile europene și familiile lor, care astfel sunt absolut cuprinși de panică și nu știu ce o se întâmplă cu ei. Multe, sute dintre ei au naționalitate belgiană, um, dar nici nu-i putem transforma pe toți funcționarii în cetățeni belgieni. Deci e un lucru pe care trebuie să-l aveți în vedere pentru că e important pentru ei în orice caz. Mulțumesc! Mulțumesc! Ultimul vorbitor, unul dintre primarii noștri, după care domnul Barnier, invitatul nostru, va răspunde. Deci domnul primar Barnier acum. Domnule Michel Barnier, dragi colegi, domnule președinte, în câteva săptămâni în Franța vom avea niște alegeri foarte importante. În această dimineață am fost la Paris. Am uh, audiat diferiți candidați la inițiativa Asociației Primarilor din Franța și am fost absolut uluit să văd că nu se vorbește despre Europa. Și sincer, acest lucru mă durerează enorm, pentru că totuși suntem printre țările fondatoare ale Uniunii Europene. Și Europa devine acum, din păcate, ceva ce sperie oamenii. Domnule comisar, eu cred că trebuie să fim foarte ferm cu guvernul britanic, astfel încât alți posibili ucenici vrăjitori să poată fi ei descurajați de uh, a, și asuma această direcție. Mulțumesc, domnule Barnier. Există multe întrebări care v-au fost adresate, multe opinii, dar dacă ați putea încerca să dați un răspuns, am aprecia. Domnule președinte, permiteți-mi în primul rând să îl salut pe domnul Verhofstadt, pe care îl văd ascuns. La începutul intervenției mele am spus că voi discuta cu Parlamentul European și cu domnul Tajani, cu Guy și colegii săi, care vor se vor ocupa de această negociere. Vreau să vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că în ceea ce privește Brexitul și acordul articolului 50, vorbim despre un acord pe care încercăm să-l construim și care va fi ratificat în cadrul comunitar și european de Consiliu, de Parlamentul European și de Parlamentul Britanic. Cum vă spuneam, orice acord ulterior care va încadra viitoarele noastre relații, noul parteneriat cu Regatul Unit, vor fi, deci viitoarele acorduri vor fi acorduri mixte și vor trebui să fie ratificate de cele 27 parlamente naționale. Michael Murphy a menționat o chestiune la care ține foarte mult, ca și alți colegi, cu privire la Irlanda. Am spus și eu repet, vom fi foarte atenți la toate consecințele hotărârii de a părăsi Uniunea Europeană și Uniunea Vamală de către Regatul Unit. Un lucru care evident va avea consecințe asupra viitoarelor frontiere externe ale Uniunii și ale pieței unice. Domnule Murphy și domnule Sanson, voi face tot ce îmi stă în putere care, ca să nu mai ajungem la aceste hard borders. Înțeleg aspectele sensibile pe care le-ați menționat și fragilitatea eforturilor care au fost făcute pentru pace și dialog. În 89-2004, când, 99-2004, când am fost uh, comisar pentru politica regională, am mers prima dată în Irlanda de Nord și un lucru pe care nu l-am uitat niciodată este întâlnirea pe care am avut-o în aceeași zi de două ori, în două locuri diferite, cu doi laureați ai Premiului Nobel din Irlanda, John Hume și David Trumbull, care erau la momentul respect, John Hume fiind membru al Parlamentului European. Și ambii mi-au spus Pentru că am început să discutăm și am arătat că nu datorită Londrei sau datorită Belfastului sau Dublinului că ne putem întâlni, ci datorită prezenței Uniunii Europene și programul său PIS. Aceste două discuții eu nu o să le uit niciodată și atunci am simțit că Uniunea Europeană joacă în Irlanda de Nord și de altfel peste tot un rol extrem de important. Și de aceea nu o să uit niciodată acest lucru. Am spus deja că Regatul Unit a fost încă de la început cu uh, girantul pentru procesul acesta Good Friday, pentru acordul acesta de pace. Și alături de guvernul britanic va trebui să lucrăm pentru a găsi soluții la această situație. Asta vă pot spune, că ne vom, uh, vom face toate eforturile, eu și echipa mea, pentru a ne asigura că găsim soluții care consolidează pacea și stabilitatea. Mark Houston s-a menționat de mai multe ori faptul că aceste negocieri vor fi dure. Eu am spus dificile, extraordinare. Sper că vor fi negocieri extraordinare cu adevărat. Ați spus că vorbim prea mult despre comerț și finanțe Domnule Thompson, trebuie să fiți corect cu mine. Am vorbit și de alte lucruri. Am spus uh, citizens first, în primul rând cetățenii. Am spus că aceasta este prioritatea. Am vorbit despre comunitatea de valori și de interese pe care o avem după Brexit cu Regatul Unit. Am vorbit despre drepturi sociale, de mediu, fiscale, despre refuzul nostru de a accepta orice reducere acestor drepturi în negocieri. Evident, există o dimensiune financiară, există și multe aspecte juridice, dar știu că există mari dificultăți cu care se confruntă uh, mulți cetățeni datorită acestei decizii de a părăsi Uniunea Europeană. E un proces care implică o serie de responsabilități, aveți dreptate și decizia de a părăsi Uniunea și de a notifica această dorință este o decizie unilaterală și se va regăsi ca atare, ca o decizie unilaterală în scrisoarea pe care o așteptăm din partea doamnei Tereza May pe 29 martie, dar odată ce se face această notificare, procesul nu va mai fi un proces unilateral, ci va deveni un proces colectiv, multilateral și va necesita aprobarea în unanimitate a celor 27 plus 1 părți. Bart Sommer a menționat drepturile cetățenilor. Am spus că apreciez pozitiv inițiativele cetățenești care au fost înregistrate astăzi de către comisie. E vorba de soluții creative Și vreau să subliniez că avem și dreptul de partea noastră, pentru că Uniunea Europeană și Regatul Unit uh, au țesut 43 de ani de relații economice, juridice, financiare, 43 de ani. Uh, și v-am spus la începutul discuției, uh, va trebui să dețesem tot ce am făcut împreună în acești 43 de ani, pentru că asta este voința, nu voința noastră, ci voința cetățenilor britanici. Prin urmare, domnilor și domnilor, trebuie să spunem adevărul oamenilor. Lucrurile nu pot continua ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu vorbim despre un eveniment minor, e o situație gravă, e o situație excepțională și evident că vor exista consecințe, așa cum am mai spus-o. Domnul Somers a menționat aici bugetul, ca și domnul Cordero și alți colegi. În condițiile financiare actuale care au legătură cu noi toți prin diferite politici, inclusiv cea de coeziune. Ne angajăm pe o perioadă de șapte ani. Participarea Regatului Unit în medie este cam de 14% la toate aceste bugete, cam de 14%. Și am spus că nu există sancțiuni, nu există note de uh, plătit pentru această ieșire, ci există o obligație de a fi responsabil cu toții și de a solda orice avem de soldat. Și, evident, faptul că uh, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate este foarte important dacă vrem să avem o continuitate a finanțărilor și a programelor în toate regiunile din Europa în special. Uh, Monsieur Tony Buchanan a evocat... Domnul Tony Buchanan a evocat cazul Scoției. Aș vrea să vă reamintesc foarte clar că voi asculta, voi da ascultare tuturor, domnule Buchanan, ușa mea e deschisă, însă voi negocia doar cu guvernul Marii Britanii. Ce sunt textele, texte, Așa sunt regulile, eu voi asculta, îi voi asculta pe toți și nu vreau să intervin în ceea ce privește aceste negocieri. Eu nu vreau să intervin într-o dezbatere internă de natură instituțională din Marea Britanie. Doamna Relly s-a vorbit despre dezbaterea publică. Da, colectivitățile teritoriale și asta am spus-o și eu adineaori, deci îmi doresc ca dumneavoastră să participați la această dezbatere publică. Ați evocat cooperarea. Da, sper să existe forme de cooperare durabilă între colectivitățile uh, din Uniunea Europeană și cele britanice, dacă va exista uh, voința. Și de asemenea trebuie identificate și condițiile pentru a reuși. Și vă amintesc pentru faptul că ați atras atenția asupra acestor condiții și nu spun asta pentru a pune bețe în roată, ci pentru a ajunge la un acord. Și odată ce va fi obținut acest acord, va exista, bineînțeles, posibilitatea cooperării între colectivitățile teritoriale, de o parte și de alta canalului Mânicii. Arnold Hacio, vă înțeleg și vă respect punctul de vedere, însă țin să vă repet că vor avea loc schimbări. Dacă v-aș spune că totul va rămâne ca dinainte, v-aș minți. Și eu nu vreau să mint, vreau să spun adevărul. Vor interveni schimbări, lucrurile nu se vor mai petrece ca întotdeauna ca de obicei. Și de altfel, de-a lungul acestor negocieri, fără să intrăm în politici, doar pe baza ceea ce e real, va trebui să reamintim toate progresele pe care le-am făcut împreună. Și când l-am auzit pe <laughs> domnul Jean-François Barnier, care poartă același nume de familie, când l-am auzit că în țara noastră, mai ales în Franța și în multe țări, s-a uitat să se vorbească despre progresele europene, însă a fost ceva intenționat asta, fie că e vorba de roaming, fie vorba fie că e vorba de toate facilitățile oferite de piața internă, va trebui să reamintim toate aceste progrese de-a lungul negocierilor, deoarece părăsind piața unică și Uniunea Vamală, Marea Britanie, din proprie uh, voie, își va renunța la o serie din aceste progrese. Da, va trebui să ducem aici și uh, muncă pedagogică de-a lungul acestor negocieri fără însă să exagerăm. Domnule Sanchez Cordero, de foarte mult timp urmăresc ce se întâmplă în regiunile ultraperiferice. Mă interesează soarta acestora și cred că e o șansă pentru întreaga Uniune Europeană să avem regiuni care reprezintă niște avamposturi îndepărtate pe oceanele noastre care ne permit să ne extindem uh, influența și știu cât de importantă este politica de coeziune față de aceste regiuni. Însă import, uh, răspunsul la întrebarea mea ține parțial de succesul acestor negocieri și de faptul că trebuie să putem stabiliza actualele perspective financiare. Și asta e parte din negocierile pe care le vom avea cu Marea Britanie și domnule Cordero, ce vine ulterior e altă poveste. Și cum îi spuneam și doamnei uh, Free Hill, pentru viitoarele perspective financiare, doamnelor și domnilor, lucrurile vor fi diferite și nu e rolul meu să mă exprim, deși e ceva ce mă interesează, evident. E clar că următoarele, următorul cadru bugetar va fi diferit. Oricum, tot timpul e dificil să stabilești un buget pe șapte ani, însă începând cu anul 2020 vom avea o dificultate în plus, deoarece vom fi 27, vom avea cu 10 miliarde mai puțin în medie la bugetul european. Să personal eu îmi doresc ca politica de coeziune să fie menținută așa cum uh, și-a dorit uh, fostul președinte Jacques Delors, deoarece pentru el politica de coeziune era o, politică care să reducă diferențele dintre teritorii. Colegul Lemers a... Lamberts. Bineînțeles că țările sunt afectate în mod diferit Bineînțeles, legăturile comerciale sunt diferite între Marea Britanie, Belgia, Irlanda sau alte țări. Vom fi afectați. Va trebui să ținem cont de acest lucru la negocieri. Luni, cele 27 de state membre de guverne se vor reuni împreună cu Giverhofstadt. Și bineînțeles că trebuie să vorbim și despre vămi. Trebuie să înțelegem ce se întâmplă din punct de vedere vamal odată ce țară iese din noi. Mărfurile, animalele, toate produsele proaspete trebuie controlate când ies și când ies de pe piața unică. Pentru multe din țările noastre, asta înseamnă că vor trebui implus, impuse noi măsuri de control. Domnul Albert Por a evocat noua relație cu Marea Britanie. Doamnelor și domnilor, țin să spun că cea mai bună relație cu UE e să rămâi membru al acesteia. Deci, doar așa poți să ai relația cea mai bună, fiind membru. Jut, în second, în second rang, la... pe locul 2, să fii membru al spațiului economic european, așa cum sunt Norvegia, Liechtensteinul sau Islanda. Avem, dator, avem um, datorii și față de aceste țări. V-am răspuns despre buget, domnii Spiridon și Agorastos au discutat, au uh, spus despre dificultatea acestor negocieri. Am ascultat ce ați avut de spus. Trebuie însă să facem distinția în acest caz între consecințele, urmările Brexit și ca negociator despre asta va trebui să mă ocup cu domnul Verhofstadt și cu Consiliul să facem diferența între urmări și uh, învățămintele de tras de pe urma Brexitului. E bine, ceea ce privește învățămintele, ce au exprimat cetățenii britanici. Sentimentul popular trebuie ascultat. ci a, concluziile pe care le tragem justifică eforturile, justifică Cartea Alba și eforturile care vor fi lansate la Roma în legătură cu o nouă agenda europeană. Va trebui să demonstrăm care este plus valoarea Uniunii Europene, frontierele, investițiile în comun, cercetarea, apărarea, securitatea, piața digitală. Iată motive pentru care eu sprijin uh, această nouă agență. Domnul Sanchez Munoz, Munoz referitor la Gibraltar. Lucrurile din punct de vedere juridic sunt foarte clare. Gibraltarul va ieși din Uniunea Europeană odată cu Marea Britanie. Voilà, uh, monsieur Chinson. Uh... Domnul uh... Hutchinson vorbea despre faptul că e emoționat de ce se întâmplă. Domnul Hutchinson, mă scuzați, domnul Hutchinson vorbea despre situația funcționarilor britanici. Da, și eu mă gândesc la ei. Și domnul uh, Juncker, după votul uh, Brexit, a vorbit în primul rând despre faptul că trebuie să îi protejăm pe funcționarii, funcționarii europeni, indiferent de naționalitatea lor și nu pot să fac decât să confirm ceea ce a spus domnul președinte Juncker. Deci sunt în asentimentul dumnealui. Mă întrerupeți acum, însă eu vă mulțumesc doar pentru atenție și vă spun că oricând ușa mea e deschisă. Thank you. All right, uh, dear colleagues, uh, let me... Dragi colegi, în primul rând, uh, le urez bun venit uh, membrilor uh, din Parlamentul European care se alătură dezbaterii noastre. E un eveniment special, o discuție specială înainte de aniversarea 60 de ani de la semnarea tratatului de la Roma. Și sunt foarte mândru de realizările noastre în ceea ce privește um, pacea, prosperitatea, coeziunea și ca urmare a multiplelor crize din ultimii ani, nu e de mirare că cetățenii și-au pierdut din încrederea în Uniunea Europeană. Oamenii se simt, uh, simt frustrare în ceea ce vrește capacitatea Uniunii de a reacționa uh, la aceste probleme. Tratatul de la Maastricht a vrut să-i apropie mai mult de Uniunea Europeană pe cetățeni și a venit cu conceptul de cetățenie europeană. Tot atunci s-a înființat și Comitetul Regiunilor, ca parte a structurii democratice, pentru ca vocea mm, regiunilor să fie ascultată. Însă mă întreb dacă într-adevăr organizația noastră s-a bucurat de mijloacele necesare pentru a-și îndeplini uh, rolul în regiuni și orașe și pe de altă parte, ceea ce contează pentru cetățeni nu e evoluția tratatelor sau uh, lupta de putere între diferitele instituții uh, de la Bruxelles. Să vă dau un exemplu. Mă întreb dacă această carte albă a Comisiei cu privire la viitorul Europei ne va ajuta într-adevăr să Um, schițăm viitorul Europei și un element din acest document vreau să aduc în discuție. Consolidarea coeziunii și a valorii sale adăugate. Aceasta e ce mai important. Cu cele 270 de regiuni și 60.000 de municipalități din Uniunea Europeană, suntem hotărâți să ne luptăm pentru respectarea acestei uh, valori fundamentale. Regiunile și orașele sunt, practic, uh, baza de creare a bogăției europene și acolo e viitorul Uniunii Europene. Acum revin la dezbaterea noastră și la ce și la faptul că noi ne dăm facem acest aviz în legătură cu procesul uh, Reflecting on Europe, uh, reflecție în legătură cu Europa. De aceea e un uh, eveniment important astăzi și cu toții știm acest lucru. Salutăm colaborarea strânsă cu domnul președinte Donald Tusk. Eh, dragi prieteni, stimați oaspeți, eh, conchid spunându-vă că peste două zile și eu voi participa la sărbătorile oficiale de la Roma pentru aniversarea de 60 de ani. Mă bucur că acest text, ca și declarația de la Berlin, eh, se va referi la comunitatea noastră de valori care se bazează pe diversitatea țărilor, regiunilor și orașelor noastre. Nivelul de bază este cel mai important și anume, acum, în numele Comitetului Regiunilor, suntem dispuși să oferim soluții și de aceea dezbaterea de azi e atât de importantă. Acum îi voi da cuvântul domnului Guy Verhofstadt, membru al Parlamentului European și raportor în legătură cu uh, posibilitatea de a modifica și a ajusta actuala structură instituțională a Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule președinte! Exercițiul pe care vrea să-l facă Parlamentul European e un exercițiu ce se bazează pe trei rapoarte. Raportul domnului Brock și a doamnei Breso și a domnului Iolainen, raportul în legătură cu posibilele evoluții în actualul cadru al tratatului de la Lisabona și mai e un al doilea raport redactat de către mine ce e necesar în afara tratatelor existente și un al treilea raport elaborat de doamna Beres și de domnul Böge în legătură cu reformele necesare ceea ce privește guvernanța zonei euro și uh, un raport privind uh, înființarea unei capacități bugetare a zonei euro. Deci nu avem un singur raport, ci trei rapoarte coerente și, de fapt, trebuie citite toate la oaltă pentru a avea o privire de ansamblu în legătură cu ceea ce propune Parlamentul și de ce propunem acest lucru. E ușor de înțeles. Trecem printr-o perioadă foarte dificilă pentru Europa. Avem o criză multiplă, criza refugiaților, a migranților, urmările crizei financiare care încă lasă urme, situații de slăbiciune în vecinătatea noastră și de aceea ne întrebăm uh, de ce reforme are nevoie Uniunea Europeană pentru a face față provocărilor mai bine decât pe viitor? Majoritatea oamenilor din interiorul Uniunii Europene au întotdeauna cam aceeași impresie. Uniunea Europeană reacționează prea puțin și prea târziu la aceste crize și, drept exemplu, vă dau modul în care au reacționat americanii la criza financiară și, la, și cum au reacționat noi. Ei au reacționat imediat, au lansat, au recapitalizat băncile imediat, 400 de miliarde de dolari, după care au investit major, au un program de investiții de peste 900 de miliarde de dolari pe o perioadă de 10 ani, după care programul de relaxare cantitativă lansat de Banca Centrală. Deci, practic, pe trei fronturi au, au reacționat rapid 9 luni. Democrații și republicanii au fost de acord. A început totul sub administrația republicană, iar Obama a continuat efortul sub administrația condusă de democrați. Comparat cu ce s-a făcut în Uniunea Europeană, aceeași criză financiară care venea de pe partea cealaltă a Atlanticului și noi încă ne mai curățăm băncile, încă n-am terminat uh, cu Uniunea Bancară de care avem atâta nevoie. Tot discutăm despre programul de investiții care e atât de necesar ca și cel american. Am făcut relaxare cantitativă, e drept, însă mult, mult mai târziu și am făcut-o în mod defensiv pentru a evita deflația. Deci pentru a ne încuraja economia. Întrebarea pe care ne-am pus-o noi în Parlamentul European e cum de e posibil așa ceva, cum de americanii pot reacționa imediat, iar nouă ne este atât de greu. și, eu, și noi credem pentru că structura noastră instituțională nu e adecvată pentru astfel de situații și de aceea e nevoie de atâtea reforme. Și cele trei rapoarte încearcă să examineze ce trebuie făcut în cadrul tratatelor, în afara tratatelor și ce trebuie făcut în mod special în zona euro unde e nevoie de o guvernanță specială. Spunem că e nevoie de mai mult decât doar uh, un pact de creștere și stabilitate și doar niște reguli. Avem nevoie de trezorărie, de capacitate bugetară, uh, avem nevoie de un ministru al finanțelor pentru zona euro, pentru a se ocupa de aceste probleme, inclusiv de convergență, cum mi-om spune. În raport examinăm și modificările instituționale uh, de luarea deciziilor de care avem nevoie. Poate că o Comisie Europeană mai mică care să devină un adevărat guvern european și să nu mai reprezinte doar uh, 28 țări, pentru că sunt 28 de țări. Mâine o să fie 27, poi mâine cine știe 28 din nou, după cum știm. E nevoie de un, avem nevoie de un sistem cu două organe de control. Pe de o parte Parlamentul European care îi reprezintă pe cetățeni și pe de altă parte un fel de Consiliu de State care să reprezinte statele membre ale Uniunii Europene. Așa cum se întâmplă în orice organizație publică care funcționează bine. Și de asemenea avem nevoie de un buget care să se bazeze mai mult pe propriile resurse. Grupul Monti a pregătit uh, acest raport și numele celor trei instituții, deci s-a publicat acest raport al Consiliului, un raport care arată ce fel de finanțare nouă ar putea fi folosită la nivel european pentru a putea face față viitorului. Și pe lângă acestea, raportul încearcă de asemenea să lanseze noi domenii care Uniunea Europeană ar trebui să fie prezentă. De exemplu, Uniunea Apărării sau o politică migratorie care să se bazeze pe o adevărată capacitate la nivel european de exemplu, pe o pas de, de coastă și de frontieră europeană. Sau ideea de a crea pe viitor uh, uh, o capacitate de anchetă și de investigație la nivel european, deoarece vedem și am văzut că nu e suficientă coordonarea între um, organele naționale. Uh, Teroriștii nu știu, uh, nu cunosc frontierele, dar nici uh, polițiștii văd că nu știu. Și uh, oricum, deci suntem într-o situație dezavantajoasă aici. Și vom face toate acestea, am prezentat și vom încheia raportul cu, recomand, cu o recomandare celor față de cele trei instituții implicate, și anume să se înceapă un proces de reflexie interinstituțional în paralel cu Brexitul, deoarece Brexitul oricum se va desfășura, nu va fi deloc ușor. Uh, cineva părăsește Uniunea Europeană, însă nu trebuie să ai doar o operațiune defensivă, ci și ofensivă, să te gândești la viitorul Uniunii Europene și pe baza acelui aș format ca raportul uh, grupului Monti cu privire la uh, resursele proprii, vrem să avem discuții cu reprezentanții ai celor trei instituții. Consiliul, Comisia și Parlamentul și, bineînțeles, și instituția dumneavoastră va fi implicată în acest proces. Vă mulțumesc! Elmar Brock este următorul vorbitor. Aveți cuvântul. Is it on? Yeah, thank you very much. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă îmi permiteți, o să vorbesc uh, în germană, limba mea maternă. Am, uh, avem odată raportul meu și al colegei Breso și cel al domnului Verhofstadt. Domnul Verhofstadt, în raportul său, gândește în principii pe perspective de durată lungă, ceea ce nu pot să fac. De aceea, uh, um, raportului Verhofstadt uh, presupune unele modificări la tratatelor, care însă încă nu s-au întâmplat. Și pentru că nici nu se vor întâmpla în următoarele două săptămâni, uh, și pentru că și acele modificări ale tratatului trebuie uh, ratificate, Bresor și cu mine susținem că trebuie să avem posibilitatea de a întrevedea un Brexit și în limitele tratatului actual pe care îl avem, adică nemodificat. Și examinând situația, am constatat că Tratatul de la Lisabona conferă foarte multe posibilități, dacă există voința de a exploata aceste posibilități. Și într-unul din, într-una, una din aceste oportunități vizează și transparența și uh, competențele. Ehm, de pildă, se prevede posibilitatea consolidării rolurilor parlamentelor naționale, dar nu ca și controlori ai nivelului european, ci controlori cu competențe sporite la nivel național, adică controlori ai guvernelor statelor membre. Un motiv de nemulțumire pentru cetățeni este că Uniunea Europeană are practic un parlament bicameral, odată Parlamentul European și Consiliul de Ministri. Dar uh, Consiliul de Ministri este compus din membrii ai guvernelor naționale. Uh, acum, uh, de foarte multe ori, membrii guvernelor statelor membre fac ca și când niciodată n-ar fi ajuns la Bruxelles. Pentru a ajusta aceste competențe actualele Consiliului și pentru asta nu avem nevoie de o modificare a tratatului, propunem, de pildă, o responsabilizare a Consiliului eh, de Ministri, eh, astfel încât eh, toate deciziile Consiliului să fie făcute publice și să fie argumentate de către membrii ai guvernelor naționale. Această chestiune de transparență este decisivă pentru accept, creșterea acceptă, acceptanței în rândul cetățenilor europeni. Știți că până acum, dacă plouă, vine de la Bruxelles, dacă e soare, soarele ar sări la noi. Guvernele e, eh, naționale nu vor să renunțe la acest eh, discurs, dar noi așa vrem. Domnul Ferostat a vorbit și de un alt domeniu important, migrația. Cu tratatul de, as, de pe care îl avem, tratatul de la Lisabona actual, avem posibilitatea înființării unei paze de frontieră și de coastă comune. Și chiar am început să o facem de acum o jumătate de an. Dar Parlamentul European a propus acest lucru încă acum 15 ani. Grupul meu politic a făcut-o propunerea Parlamentului a fost respinsă de o serie de guverne și de ministre, eh, ministeri, ministri de interne eh, pe motivul că asta ține de competențele naționale. Aceiași oameni astăzi spun ce bine ar fi fost dacă deja în 2014 aveam o astfel de fază de frontieră și de coastă comună. Acum 14 ani, comisarul european Frattini a propus să declarăm statele din Balcanii Occidental țări terțe de, de origine certă, țări sigure. Dacă s-ar fi făcut atunci acest lucru, în 2005, atunci, atunci n-am fi avut așa o mare problemă cu migrația dinspre aceste țări. Și am fi într-o situație cu totul și cu totul diferită față de cea în care ne aflăm azi. Cu mai puține uh, suprafețe de atac uh, oferite populiștilor. Deci, uh, practic, până acum, uh, statele membre au refuzat să cedeze anumite competențe nivelului european. Și același lucru este valabil și pentru situația ter- terorismului. Există Europol, care este competentă pentru coordonarea luptei împotriva terorismului. Dar cele mai multe state membre nu își pun la dispoziție pe platformele Europol informațiile pe care le dețin se face schimb de informații cu serviciile secrete, să zicem, împretenite, așa cum făcea Iuliu Cezar. Deci, toate aceste lucruri se întâmplă și toate aceste lucruri s-ar putea face mult mai bine fără a schimba sferele de competență în Uniunea Europeană, ci doar utilizând instrumentele și exploatând la maxim instrumentele pe care le deținem astăzi. Și aș putea să continui și cu alte exemple din alte sectoare, din domeniul Uniunii Economice și Monetare, de pildă, din domeniul globalizării, din domeniul social, Eh, în ce privește inechitatea socială din Uniunea Europeană. Da? De pildă, eh, întărirea capacităților fiscale ale Uniunii Europene eh, se poate începe și azi, într-o oarecare măsură, cu instrumentele pe care le avem la dispoziție. Și spun acum, referitor la țara mea, că cine are un, un excedent de balanță comercială are are răspunderea de a distribui acest excedent uh, și asupra partenerilor săi comercial pentru a nu pierde excedentul de balanță comercială cândva. Da? Deci nu vrem să slăbim statele puternice, ci vrem să ne gândim cum să uh, întărim statele mai slabe astăzi. Da? Și pentru asta nu putem să spunem uh, doar că trebuie să respectăm regulile. Da, trebuie să respectăm regulile, asta e clar. Dar dincolo de asta, Trebuie să avem o abordare care face posibilă schimbarea în limitele pe care le avem. În același timp, dacă președintele Trump spune că vrea să negocieze bilateral cu statele europene, pentru că asta ar uh, realiza uh, avantaje pentru Statele Unite, tot așa ar trebui să spunem noi că dacă vrem să ne păstrăm Uh, uh, rolul uh, pe care îl avem în relațiile comerciale cu Statele Unite, adică între egali, atunci nu trebuie să acceptăm, nu putem accepta astfel de negocieri bilaterale. Și atunci Uniunea Europeană este mai mult decât doar suma statelor membre pe care o compun. Da? Este mai mult decât această sumă. Același lucru reiese foarte clar și din politica de apărare, unde deja consemnăm progrese importante. Și vă dau un exemplu din politica de apărare. Statele membre cheltuie în prezent 200 de miliarde de euro pentru apărare. Mai mult de două, de, de două ori decât uh, uh, cheltuie Rusia. Și avem mai mulți soldați decât uh, Statele Unite. Dar rezultatul operațional este de deplâns. Pentru că fiecare are o mică armată și acolo uh, își uh, rezolvă problemele. Avem zeci de tipuri de mașini blindate în, în Uniunea Europeană, în costurile cu personal din domeniul apărării reprezintă 80%. Da? Uh, sunt cheltuieli foarte mari și dacă am uh, creat și am exploatat sinergiile care se pun la dispoziție, dacă am uh, compune eforturile noastre și resursele noastre în domeniul achiziției, a cercetării și dezvoltării, am putea face economii incredibile. Deci cu banii aceștia de 200 de miliarde am putea să avem un efect, o productivitate, o performanță mult mai mare care ar crește foarte mult statusul de securitate militară și civilă a Uniunii Europene. Și atunci, într-adevăr, fiecare stat membru și polonezii și românii și statele baltice și alții ar avea același sentiment de siguranță și securitate cum avem noi toți. Deci, nu vom putea decât să reușim acest lucru printr-un efect de sinergie și dacă uh, vom consolida NATO, astfel încât să nu-și facă fiecare porțiuța sa. Exagerez puțin, dar ideea de bază trebuie să fie clară. Și în ce privește relația între Parlamentele Naționale și Parlamentul European, trebuie să fie clar și ă, față de populiști, care nu sunt doar populiști de dreapta, câteodată în ce privește politica socioeconomică se situează foarte tare pe stânga eșichierului politic. Deci să le explicăm tuturor că nu ne dorim un stat european centralizat. Parlamentul, în decizia sa, spune foarte clar acest lucru. Nu ne dorim centralismul, nu ne dorim un stat în etapa actuală de dezvoltare, dar dorim să reglementăm pe plan european ceea ce poate să aducă o valoare, o plus valoare pe plan european. Iar dacă ne dorim o construcție statală, care pentru mine um, este un stat federal, există regiuni, landuri și uh, statul național, noi ne dorim ca regiunile state și statele naționale să rămână structuri clare în Europa Unită. Și trebuie să ne intereseze și faptul că regiunea trebuie să joace un rol mai important. Vin dintr-un stat federal, de aceea mi-e mai ușor să spun acest lucru. Dar trebuie să fim rezistenți la fenomenele de criză și trebuie să fim capabili să acționăm. Nu este doar o chestiune de istorie și de tradiție, este și o chestiune de eficiență dacă lucrurile se vor îmbina în acest fel. Și eu sunt de părere că eh, Comitetul Regiunilor trebuie să se exercite o influență mai puternică asupra legiuitorilor, Parlamentul și Consiliul, și că trebuie să ne gândim cum ne putem organiza mai bine pentru ca și cunoștințele dumneavoastră și competențele dumneavoastră să fie cuprinse în ceea ce legiferăm. Mulțumesc foarte mult pentru această declarație foarte puternică. Iar acum Următoarea intervenție, domnul Iolainen. Domnule președinte, mă bucur că am revenit în Comitetul Regiunilor și îmi face plăcere să văd că uh, am colegi cu care la jumătatea anilor 90 uh, am conlucrat, sunt membri în Comitetul Regiunilor. Oricum însă nu voi repeta ceea ce au prezentat deja cei doi colegi în ce privește deciziile Parlamentului și orientările Parlamentului în dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene. Poate că uh, voi atinge un alt aspect pentru schimbul nostru de vederi din această după-amiază. Pe lângă mandatul meu din Parlament, eu uh, conlucrez și cu societatea civilă și conduc uh, mișcarea europeană. Uh, am, dintotdeauna am făcut parte din ONG-uri. Iubesc societatea civilă pentru că eu cred că politicienii au nevoie de sugestii și contribuții din partea cetățenilor pentru că trebuie să rămâi conectat la problematica cetățenilor, la preocupările lor eh, din viața cotidiană. Iar eu cred că aniversarea, festivitatea de la Roma va constitui o ocazie să cinstim drapelul nostru european. Știți că există grupul Spinelli din Parlamentul European, Mișcarea Europeană. Noi ne dorim uh, un uh, marș pentru Europa uh, pe 25 martie la Roma. Eu am participat la demonstrații uh, de multe ori în viață în favoarea Europei, dar ultima dată a fost o demonstrație amplă la Nisa când sau uh, în, în anul 2000. Acum suntem în 2017. Cred că a venit vremea să ieșim din nou pe stradă și să luptăm pentru Europa, pentru că uh, dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în statele membre, ă, în care ideea europeană este violată de minciuni, de tot felul de exagerări ă, ale problemelor existente, ceea ce duce la concluzii greșite, trebuie să ă, nu revenim la naționalism și la controlul la graniță între statele membre, să nu distrugem zona euro, să uh, Uh, nu uh, ieșim din Uniunea Europeană, așa cum uh, am văzut votul din Marea Britanie. Acum trebuie să luptăm pentru Europa și această luptă este necesară. Cu doi ani în urmă am participat la mișcările de pe Maidan din Ucraina și am fost impresionat, emoționat când ai văzut sute de drapele europene care au fost fluturate acolo. Deci, un filozof din Ucraina a spus că în unele din statele membre au fost arse uh, drapelele europene. Uh, deci uh, au fost arse drapelele europene pentru că nu s-au putut vinde roșiile produse de fermierii noștri, nu au putut fi vândute în Rusia. În Ucraina am văzut că um, standardul european este apreciat. Deci, sunt uh, situații din politica actuală cu care ne confruntăm. În ultimele săptămâni și mai ales după referendumul din Marea Britanie, oamenii încep să se dezmeticească. Dacă uh, auzim ce afirmă Donald Trump, dacă auzim ce afirmă Putin, întreaga uh, propagandă care uh, subminează încrederea instituțiilor europene, a venit momentul să rezistăm și să uh, contracarăm aceste fenomene. Știți că uh, în Germania au început uh, manifestații uh, declanșate de o familie din Germania în care duminica oamenii uh, ies în stradă și demonstrează pentru Europa. Și eu cred că acest lucru trebuie să se întâmple în cât mai multe țări. Iar Elmar și Ghi uh, Uh, chiar de uh, creat chiar o nouă societate civilă, Civico uh, Europa. Am elaborat un concept în ce privește rezolvarea viitorului Europei. Voi menționa câteva dintre ele. Primul aspect este democrația, participarea și toți cei care uh, doresc ca uh, cetățenii să aibă o implicare cât mai mare în luarea deciziilor uh, pe plan european, trebuie să poată să o facă, pentru că cetățeanul este cel care simte cel mai aproape de propria cămașă ce uh, este necesar pentru el. Iar uh, eu sunt și coraportor pentru uh, reformarea modului de a alege um, pentru Uniunea Europeană deputații. Și cetățenii uh, simt că modul în care se derulează campaniile electorale europene sunt uh, puțin uh, neconvingătoare sau artificiale. Dacă nu ești informat despre ceilalți, nu putem conviețui bine, iar programul Erasmus for All, Erasmus pentru toți, costă de fapt un miliard de euro. Ce înseamnă un miliard de euro astăzi? trebuie să uh, punem acești bani la dispoziția studenților pentru ca să poată vizita în timpul studiilor alte țări. După aceea, uh, știți că există niște teste culturale pentru tineri uh, și putem face acum, acorda un, un cec cultural tinerilor ca să explice experimenteze Europa, să cunoască alte țări. Iar în ce privește demersurile de contracarare a paradisurilor fiscale în Uniunea Europeană, de asemenea, este important. Știți că există și Cartea Albă pe care președintele Comisiei Juncker a prezentat-o în um, plen și uh, acum este o discuție uh, în legătură cu variantele propuse până când Consiliul din decembrie va trage uh, concluziile. Eu um, i-aș invita uh, pe cetățeni să participe la dezbateri uh, organizate de primării um, despre modul în care văd ei Europa. <coughs> Mulțumesc! Thank you, thank you, thank you very, very... Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Da, într-adevăr, aceste dezbateri organizate de primării vor fi foarte importante. Din păcate, acum invitații noștri vor trebui să participe la o altă reuniune, vor trebui să plece, dar vom avea contribuțiile din partea dumneavoastră, facem o sinteză pe care le vom prezenta. Thank you. O jumătate de oră avem la dispoziție pentru această dezbatere. Domnul Leinen, în Zarland, la ora 18, va trebui să uh, am o dezbatere pe aceeași temă. De aceea va trebui să vă părăsesc. Bun, în cazul acesta să trecem la dezbatere. Uh, și va începe Michael eh, Snyder pentru 3 minute. Domnule președinte, este eh, poate cea mai neobișnuită participare la dezbatere. Vom vorbi între noi sau eh, încetăm dezbaterea? Ce părere aveți? Dumneavoastră trebuie să decideți noi stabilisem că această dezbatere va dura până la orele 17.30, dar oricum vom mai avea această dezbatere și în prezența comisarilor Katainen, Oettinger și altora. Deci <clears throat> vom putea avea și această dezbatere bazată pe contribuțiile dumneavoastră. Deci, uh, poate că președinții grupurilor politice ar putea să uh, strângă mesajele principale și atunci să nu avem o dezbatere între noi. Sunteți de acord? Ce doresc președinții grupurilor politice? Propunerea mea este, dacă nu vom avea acum o dezbatere, în mai vom dezbate pe marginea uh, carte albe și de asemenea vom vorbi despre opinia noastră uh, privind politica de coeziune și viitorul acestei politici. Pentru că uh, aici poziția Comitetului Regiunilor va fi foarte importantă. Bun. Dacă uh, doriți să continuați dezbaterea sau nu, vă rog să îmi um, spuneți ce gândiți? Eu sunt de acord cu versiunea domnului Schneider. Eh, sunt cuvinte foarte înțelepte. Oh. Io comprendo per tutti noi è un po' imbarazzante. Înțeleg pentru că noi toți este oarecum ar fi fost uh, interesant uh, să avem un schimb de opinii cu parlamentarii. Putem uh, să renunțăm astăzi să facem o dezbatere politică și, în schimb, să discutăm mai amplu la plenarea viitoare. Dar poate că astăzi n-ar fi rău să mm, spunem care sunt prerogativele noastre politice. I agree with Mr. Și dumneavoastră, da, sunt de acord cu domnul Schneider. Cred că ar trebui să discutăm mai târziu. Dar haideți totuși să ascultăm o intervenție specială, pentru că avem aici un uh, student de la Maastricht, Tabea Viș. Vă ascultăm acum. Cred că este o ocazie foarte bună să ne orientăm către viitor. Ja, guten Tag. Ähm, mein Name ist Tabea Wich. Mulțumesc. Bună ziua, sunt Tabea Viș, sunt studentă la științe politice și filozofie în Maastricht. Împreună cu câțiva colegi am considerat că votul Brexit de anul trecut este momentul declașator pentru ca generația noastră să nu <clears throat> rămână impasibilă la ceea ce se întâmplă. Ca un fel de inițiativă contrară față de toți cei uh, care sunt eurosceptici. Proiectul nostru, Inițiativa pentru Europa, are studenți din 9 țări, dar cu un buget de 0 euro. Cum procedăm? Vrem ca avantajele să fie resimțite de individ, emoțional, ușor de înțeles, cu formulări concrete ce face Uniunea Europeană. Să avem uh, să putem coopta cât mai mulți oameni în proiectul nostru. Crezul nostru este să fim întotdeauna pentru, niciodată împotrivă. De ce Europa, proiectul nostru, încercăm să dăm un răspuns la această întrebare în toate postările noastre. Și între timp, peste 150.000 de oameni pe săptămână ne urmăresc pe Facebook și peste 30.500 pe Twitter pe zi. Pentru noi este important să fim o platformă pentru dialog. Suntem deschiși față de toate părerile, baza fiind însă că revenirea la statul național nu poate fi soluția. Nu vrem să promovăm în niciun fel actuala versiune a Uniunii Europene, ci considerăm că trebuie reformă, dar că acest lucru nu poate fi făcut decât împreună. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you. Thank you. Mulțumim foarte mult. Toți uh, președinții de grup au uh, fost de acord să amânăm discuția, să o avem în uh, plenara din mai. Am mai avut, am mai avut un aviz pe care n-am putut să-l discutăm acum două ore. O să-l discutăm acum, după care vom trece la următoarele avize. Avem uh, la 6.30 pe domnul Valcarcea de Siso, care să vorbească despre uh, specializările inteligente. Foarte pe scurt, domnul Rion, și apoi încă două intervenții, dar foarte scurt. Mulțumesc mult, domnule președinte. Nu, n-am să demarez acum o dezbatere, dar aș dori ca încă de pe acum să facem promovarea efectiv Europe și să angajăm acest uh, proces de întrebare de implicare a cetățenilor, să întrebăm ce părere au despre Europa. Acest lucru va face ca o completare a dialogurilor deja existente, deja 14 au avut loc în, în Franța, apoi în um, altele în întreaga Europa, la Bolzano, în Italia, anul trecut. Deci e un exercițiu foarte interesant acest dialog um, interesant și apoi chestionarele acestea ar trebui să fie completate de către consiliile noastre municipale. Am vrea să avem multe contribuții până la sfârșitul anului, nu trebuie să așteptăm până la următoarea sesiune, trebuie să începem încă de pe acum și să ne asigurăm că pozițiile noastre nu vor fi considerate ca fiind cele ale unor lobbyiști sau lucruri de pensiune, ci să Uh, arătăm că ceea ce s-a colectat în acest an va fi ascultat și trimis uh, instanțelor politice, Parlamentul și Consiliul. Iată, mesajul pe care vreau să-l trimit este că trebuie să ne punem pe treabă și trebuie să ne să aplicăm deja Reflecting Europe. Mulțumesc, domnul Juan Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. E păcat că nu putem să avem astăzi discuția, mai ales pentru că e o chestiune de actualitate. Președintele Comisiei, domnul Juncker, a prezentat de curând Carta Albă și e păcat că cei trei vorbitori invitați nu au găsit timp să discute despre, noi, despre acest lucru cu noi cumva discuția a deviat. Nu e prima oară când uh, fac acest lucru. S-a mai întâmplat și acum câteva ședințe plenare. S-au, s-au eschivat și mă tem că acest lucru contribuie la diviziunea între Europa și uh, autoritățile locale, Europa și cetățeni. E o diferență din ce în ce mai mare. Trebuie să avem discuții atunci când discuțiile acestea sunt la cald, când sunt uh, în mintea cetățenilor noștri. Nu putem să amânăm discuția cu luni de zile. E mare păcat că nu putem să discutăm astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul McCarthy. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, am înțeles dezbaterea generală că ar trebui să așteptăm, dar cred că politica de coeziune este o idee separată, e un element separat. În mai uh, toată lumea o să uh, se duce să spună vrem fonduri structurale, dar uh, această discuție va fi cumva lăsată în margine și este deja au fost mai multe ocazii care au fost ratate. Trebuie să spunem mai multe despre proiectele Reflecting Europe. Au fost 80 de evenimente locale cu zeci de mii de oameni implicați. ne a trebuit să așteptăm, trebuie să trimitem mesajul către populație și sunt de acord cu ce s-a spus că n-ar mai trebui să mai așteptăm nici măcar o oră în ceea ce privește comunicarea despre Europa și să nu lăsăm deoparte acest subiect bun, știu că nu vrem să facem asta, dar cam asta pare. N-ar trebui să amestecăm uh, discuțiile legate de politica de coeziune și partea de comunicare cu privire la Europa, domnule președinte. Președintele, da, vreau să vă reamintesc că acum uh, trebuie să discutăm punctul 6, pentru că n-am putut să-l discutăm când uh, îl aveam programat. Uh, după aceea, la 6 și jumătate, avem următorul punct de pe ordinea de zi, cel cu numărul 9, unde vorbim despre strategiile de specializare inteligentă și va interveni și vicepreședintele Parlamentului European, domnul Valcarcel Siso. Deci să încercăm să ne încadrăm în timp, să fim flexibili și cum în uh, toți cei cinci președinți de grupuri au fost de acord, atunci nu avem decât să ne concentrăm pe această dezbatere generală. În plenara din mai o să rezervăm timp uh, suficient încât să avem ocazia aceasta. Bun, înțeleg situația, dar sper că putem fi de acord pentru că numai așa putem să ne încadrăm în uh, timpul alocat pentru astăzi și mâine. Haideți să facem așa. Convenim că oprim acum discuția aceasta și aceasta și o să o continuăm um, în uh, mai uh, tot ce ține de Cartea Albă, Reflecting on Europe și uh, politica de coeziune. Bun, am stabilit. Acum, apoi o să avem și un videoclip scurt pentru încheiere și o să o rugăm pe domnul Sacadeu să vină la podium. Să urmărim da. videoclip. All right. Now we'll take. Uh, hello. Welcome. Item, uh, we go back to item six, Revenim așadar la punctul 6, integrare, cooperare și performanță în sistemele de sănătate. Raportarea noastră este Birgita Sacradeus. Am să vă rog să vă prezentați avizul Avem și multe amendamente și apoi o să trecem și la vot. Birgita, îți dau cuvântul. Eh, anledningen är ju att regionkommittén här... Mulțumesc. Comitetul regiunilor a hotărât să facă un raport, eh, un aviz din proprie eh, inițiativă. Însă comisarul Andrucaitis și ministrii de mm, sănătate au hotărât că a fost o idee bună să avem o astfel de inițiativă. Comisia se va apleca asupra sănătății în anii următori, va vedea cum stau lucrurile în diferite state membre. Deja s-au făcut câțiva pași um, printr-un raport cu privire la situația sănătății, care a fost adoptat la finalul anului trecut. Sigur, sunt o serie de provocări cu care ne confruntăm, însă îngrijirile medicale și sistemele de sănătate, așa cum a spus și domnul comisar, se încadrează în competențele statelor naționale. Așa că îngrijirile medicale nu țin cont de răspunderile Uniunii Europene, însă sănătatea este un domeniu asupra căruia trebuie să ne aplecăm și cum provocările sunt atât de numeroase, trebuie să ne grupăm astfel încât să le, să le înfruntăm mai bine și nivelurile regional și local uh, sunt unele foarte potrivite în care să putem rezolva aceste chestiuni. E esențial să se ofere servicii uh, medicale așa cum este necesar. Uneori, într-adevăr, se poate ajunge la abuzuri, la un supraconsum, însă totuși uh, trebuie să se ofere servicii de sănătate necesare și în mod echit echitabil. Un uh, aspect îngrijorător este legat de bolile cronice care um, au făcut ca resursele economice pentru sănătate să nu fie suficiente. De aceea trebuie să ne concentrăm pe aceste boli cronice. Trebuie ca îngrijirile să fie transformate mai mult către nivelul local, mai mult decât în uh, prezent, la nivel primar, să spunem, de asta există și măsuri de prevenție. Acum vorbim, de exemplu, despre um, cum poate afecta alimentația sănătatea. Și trebuie să putem să facem activități uh, de examinare acestor aspecte și mai mult uh, în statele noastre. De asemenea, să ne axăm și pe problemele vârstnicilor. Cum ne vom ocupa în viitor de persoanele în vârstă? Trebuie să existe o cooperare bună între toate nivelurile care se ocupă de îngrijiri cu precădere cele medicale. Și trebuie de asemenea să le permitem uh, pacienților să aibă mai multă uh, responsabilizare, să se implice mai mult. De asemenea, noi trebuie să ne gândim uh, la o contribuție pentru acoperirea um, îngrijirilor. O altă provocare comună cu care ne confruntăm este legată de faptul că nu avem um, personal suficient în acest sector. Cei care se ocupă de acest sector știu cu siguranță că e foarte greu să ai personal calificat. De aceea trebuie încurajați tinerii să se formeze în profesii care țin de domeniul sănătății. De asemenea, în acest sens trebuie să subliniem că ar trebui să existe un program Erasmus în care profesioniști uh, profesioniștii din domeniul sănătății să poată face schimburi de experiență, să facă un tip de învățare Uh, pe, acest, um, pe această direcție. De asemenea, cred că posibilitățile de digitale trebuie să fie luate în considerare, pentru că, nu știu, poate că aveți deja o aplicație, multă lume are o, o aplicație medicală și cred că în viitor din ce în ce mai mult uh, astfel de aplicații vor fi folosite, mai ales când e vorba de zone un pic mai îndepărtate. Tehnologiile digitale pot lucra un rol foarte important. De asemenea, s-a făcut deja muncă um, în domeniul rezistenței la antimicrobieni, dar trebuie să facem și mai mult în acest domeniu. Apoi, trebuie să ne gândim că uh, a existat și o inițiativă de a crea o rețea pentru a exista o cooperare și mai mare în formele foarte specializate de îngrijiri. Trebuie să ne uităm la tratamente, la ceea ce funcționează, ce merge și să insistăm pe aceste tratamente um, funcționale. Aș vrea să mă axez acum pe uh, amendamente. La 3 aș vrea să mă refer. Avem amendamentul 3. Acolo am uh, vorbit despre problema migrației și la probleme de sănătate mentală. Am vrut să am o formulare generală pentru că nu voiam să mă refer uh, la un grup anume, să arăt cu degetul pe cineva sau să se considere că vreau să acord un tratament uh, special vreunui grup. Vreau să menționez acest lucru cu precădere pentru că vreau ca formularea să fie generală. Iar la amendamentul 6, dacă un tratament merge, funcționează E bine, ca să funcționeze trebuie să existe între pacienți și personalul medical, pentru că adesea uh, pacienții vor să aleagă cine se ocupă de ei, vor să fie cineva de încredere și de aceea am dorit să uh, resping această, aș dori să resping această adăugire de la amendamentul 6. De asemenea, la amendamentul 7 am vrea să se respingă această sugestie pentru că nu mereu e vorba de sistemele publice de sănătate. Nu acestea finanțează mereu îngrijirile medicale. Știți foarte bine, la fel de bine ca și mine, că în multe state există niște soluții care țin de sistemul de asigurări. Trebuie să luăm în considerare acest fapt. Nu putem să finanțăm toate îngrijirile medicale din bugetul public iar lucrurile sunt structurate diferit în uh, state membre diferite, de aceea aș dori să se respingă amendamentul 7. Mă opresc aici, mulțumindu-vă pentru atenție și vreau să-i mulțumesc și expertului meu, Eric, care a fost foarte uh, de ajutor și personalului care m-a ajutat, pentru că e o chestiune importantă și mă bucur că am putut să o dezbatem. Mulțumesc! Sunt intervenții? sau putem să trecem deja la votarea amendamentelor? Bun. Uh, the... Amendamentul 1. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 2. Tot un amendament al raportorului. 2. R și dacă acesta se adoptă, atunci amendamentul 2 devine caduc. Deci votăm amendamentul raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Nimeni, deci se adoptă și 2 devine caduc. Amendamentul 3. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru la, la 3? Vă mulțumesc. Împotrivă. Major, majoritatea este pentru, deci se adoptă. Amendamentul 4, mai întâi cel al raportorului, care, dacă se adoptă, face amendamentul 4 caduc. Cine este pentru amendamentul raportorului? Împotrivă. Nimeni, deci se adoptă. 4 devenind caduc. Amendamentul 5R al raportorului. Dacă se adoptă, 5 devine caduc. Cine este pentru 5R? Împotrivă. Nimeni, deci se adoptă. Și amendamentul 6 acum. Domnule Petisen, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În Danemarca se efectuează studii pentru satisfacția pacienților. 84% sunt mulțumiți, iar cei nemulțumiți spun că lipsa de informație este motivul. De aceea propun ca amendamentul nostru se, să fie adoptat pentru că reflectă ceea ce își doresc pacienții noștri și anume informații înainte să ajungă în spital și cât mai multe informații posibile. De aceea pledez pentru adoptarea acestuia. Doamna raportor? Da, mulțumesc. Vreau doar să vă atrag atenția, domnule Tillerson, că aici vorbiți de îngrijiri medicale în sistem deschis și închis. Și aici nu se poate vorbi ca în propunerea dumneavoastră despre înainte de spitalizare, pentru că există și servicii primare de aceea, propunerea noastră considerăm că nu uh, corespunde realității, domnul Bor. Domnule președinte, cred că formularea este destul de slabă aici. Situația din Regatul Unit este foarte similară cu cea de Danemarcei. Putem să mergem pe pagini de web și putem alege nu doar spitalul, ci și medicul care să ne consulte din respectivul spital. Există deja acest sistem. Și de aici mă uh, îngrijorează puțin formularea care este oarecum ciudată, pentru că nu admite care este actuala situație deja în anumite state membre. Vă mulțumesc. Va trebui să votăm. Deci cine este pentru acest uh, amendament, vă rog să votați. Mulțumesc, împotrivă. Vă propun să facem un vot electronic la amendamentul 6. Raportorul, vă reamintesc, este împotrivă. I've lost my this, so can you turn it a bit so this, so that I can see what is. Oh. Okay, we can... Bun, putem uh, încheia votul acum. Majoritatea este împotrivă, deci a fost respins. Amendamentul 7 acum. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Majoritatea este împotrivă, deci amendamentul se respinge. Amendamentul 8, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Deci domnul Peterson totuși mai întâi. În opinia mea, această propunere e precum Florence Nightingale. În sensul că dacă cred, lăudăm uh, sistemul de sănătate, credem că toți tinerii se vor îndrepta către această profesie, dar e nevoie de altceva. Și de aceea vrem ca această propoziție să fie eliminată și pledez pentru a obține susținerea dumneavoastră în favoarea acestei eliminări. Dacă vrem să-i atragem pe tineri spre această profesie, trebuie să facem și altceva, nu doar apeluri. Mulțumesc, doamnă raportor, vă rog. Atunci când am avut discuții cu rețeaua cu care m-am consultat, am întrebat ce să facem în condițiile în care în îngrijirile medicale personalul calificat pleacă din estul Europei către Vestă. Și nu este solidar faptul că avem astfel de diferențe în ceea ce privește îngrijirile medicale. Am formulat o întrebare și un reprezentant al Comisiei ne-a spus că speră că acest angajament pentru corpul de solidaritate european ar putea fi de natură să Uh, facă ca oamenii să lucreze și în alte țări decât în uh, cea proprie. Știm că mulți se angajează de pildă în Africa și de aceea ne imaginăm că ar fi posibil să găsim și oameni care să dorească să lucreze și în alte locuri din Europa. Noi credem că mulți tineri ar putea avea un interes în acest sens. Ar fi Așadar, o parte din calificare de a-ți putea căuta inspirația și în alte țări. Sigur că se poate face și altfel, dar în acest document am vrut să atragem atenția asupra acestei posibilități și propunerea a venit din partea unui funcționar al Comisiei. Trebuie să votăm cine este pentru acest amendament. Vă mulțumesc. Împotrivă. Majoritatea este împotrivă, prin urmare se respinge. Acum amendamentul 9. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Împotrivă. Nimeni, deci se adoptă. Acum amendamentul raportorului cu numărul 10. Dacă acesta se adoptă, amendamentul original 10 devine caduc. Cine este pentru amendamentul 10 al raportorului? Mulțumesc. Împotrivă nimeni, deci se adoptă și prin urmare 10 devine caduc. Și acum votul final asupra vizului astfel amendat. Cine este pentru aviz? Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Împotrivă. Un vot împotrivă. Abțineri. Nu există. Deci se adoptă. Felicitări, doamnă raportor. Ok, we are ready. Bun, suntem uh, pregătiți să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume este vorba de strategiile de specializare inteligentă. Îmi face plăcere să-i urez bun venit fostului vicepreședinte al Parlamentului uh, European. Valcarcel Siso, bun venit în rândul nostru. As well, uh, we invite the rapporteur. De asemenea, îl invităm uh, pe raportor să ni se alăture aici la prezidiu, vă rog. Okay, I'm giving here an introduction to this, waiting for our... Am să fac eu o scurtă introducere până când ni se alătură raportorul. Vreau să vă comunic un element suplimentar care se leagă. Este vorba de premiul pentru uh, capitala inovării, care va fi oficial lansat mâine și se acordă bianual. Însă regiunile au avut o contribuție fundamentală la acest lucru și S-a dorit ca și membrii noștri să fie informați. Iată că o fac. Deci, în mod oficial, lansarea se va face mâine. Aș putea să vă vorbesc și despre criterii, dar cred că este corect să se facă mâine, în mod formal. În orice caz, veți primi o informare și în scris cu privire la această competiție. Capitala anterioară a fost Amsterdam Prima a fost Barcelona și acum o căutăm pe cea de-a treia. Competiția este una foarte strânsă. Decernarea anul trecut a fost organizată împreună cu noi, în sediul nostru. Primii trei uh, au uh, primit și premii în bani pentru a putea să uh, distribuie mai departe rezultatele muncii lor creând instrumente colaborative bazate pe noile evoluții. Vă rog să informați și orașele din regiunile dumneavoastră cu privire la posibilitatea de a participa în această competiție. Acum îi vom oferi posibilitatea raportorului nostru să facă o scurtă introducere asupra tematicii ne bucurăm de asemenea și de prezența domnului Luis Valcarcel Siso. Dânsul a, uh, a elaborat proiectul de aviz al Parlamentului în acest sens și iar acum uh, putem să ne prezentăm și noi uh, perspectiva din prisma regiunilor pentru a vedea ce rol are inovarea și specializarea în Europa și crearea de parteneriate bazată pe specializare inteligentă. Micheli Ruho, vă te rog. Okay, thank you. Mr. President, I will speak in Basque. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în spaniolă. Nira ore, ore bat da niretzat hemen Nafarroko ordezkari îmi face o deosebită onoare să vin aici în calitate, ca reprezent, în calitate de reprezentant al Navarei și mă bucur să vorbesc în euskadi, în uh, limba bască. Raportul acesta pe care l-am pregătit uh, se referă la strategiile de specializare inteligentă. Strategia Europa 2020 vorbește despre o strategie care să fie durabilă. Așa a fost obiectivul de la bun început și aici o serie de ținte au fost uh, uh, stabilite, energie, ocupare și așa mai departe. Acolo trebuie să fie luate măsuri. Strategia aceasta de specializare inteligentă trebuia să fie un uh, model de urmat în diferite sectoare economice și um, cere un tip de dezvoltare, de elaborare. În plus, aici vorbim despre regiuni care au niște avantaje, pentru că aici specializarea de fapt înseamnă să uh, profiți de avantajele regiunilor respective pentru dezvoltarea lor. În special uh, pentru a se spori resursele financiare, care uneori nu sunt suficiente. Obiectivul este mobilizarea de resurse și sporirea cooperării interregionale și um, transnaționale. De asemenea, se propune întărirea industriei europene prin proiecte colaborative care um, se um, învârt în jurul acestei, uh, um, acestui triunghi. există o condiționalitate ex ante pentru toate regiunile care să aplice strategii de specializare inteligentă. În general, se dorește um, și introducerea unor schimbări. Chiar și vicepreședintele Fran, Franz Timmermans a spus că Uh, există două tipuri de state membre. Unu, unele care sunt mici și altele care încă nu știu că sunt mici. În acest raport, care este esențial, noi considerăm că după cel de-al șaptelea program cadru s-a constatat că era necesar să se sporească sinergiile și să se vină cu noi sisteme de inovație, de inovare. În Navarra am fost pionieri în uh, uh, construcția unui laborator de aerogeneratoare. Avem un centru tehnologic și printre altele există și alte patru centre de teste asemănătoare în Europa, având în vedere că e vorba de investiții care de obicei depășesc 50 de milioane de euro, înseamnă că până la urmă noi uh, europenii am investit mult în astfel de laboratoare. Problema apare um, mai ales dacă ne uităm că Statele Unite sau China n-au construit decât un astfel de laborator Bun, eu nu înțeleg că nu spun aici că e vorba de risipii bani, pentru că fiecare are un tip de libertate, însă investițiile acestea se fac fără să existe un dialog anterior și fără să existe o strategie comună. Și cred că este un exemplu bun de a crea sinergii pentru a avea mai multă eficiență în economia europeană. De asemenea, este mai necesar ca niciodată să trecem la un alt nivel, să descoperim, să cooperăm cu regiunile care uh, permit crearea de sinergii în domenii concrete, adică să există adevărate lanțuri de valoare regionale. Sunt domenii, de exemplu, în care putem să facem schimburi, cum ar fi infrastructuri, contactul cu întreprinderile, cercetarea. E bine, rezultatul, bineînțeles, că ar duce la excelență mai mare în proiectele europene ca să putem să concurăm pe um, piața mondială. Con- Construcția europeană se știe că trebuia să se facă pas cu pas. Și cred că aici putem să venim și noi cu contribuția noastră mică la construcția europeană prin acest aviz. Știu că nu există stat sau regiune europeană în care să poată să dezvolte o politică de inovare eficientă dacă nu face cooperare, pentru că sinergiile în domeniul um, inovării pe lângă faptul că încearcă să evite suprapunerile și uh, risipa fondurilor structurale, reprezintă o miză foarte importantă a tuturor instituțiilor europene, inclusiv a Comitetului Regiunilor. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you for the interaction and now I will give the Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și acum îi voi da cuvântul lui Valcarcel Siso, vă rog. Now we'll have uh, in Spanish. So... Data asta în spaniolă avem versiunile diferite ale limbii spaniole. Muchas gracias. Vă mulțumesc foarte mult. Domnule președinte al Comitetului Regiunilor, domnule Marcula, domnule uh, vicepreședinte, doamnelor și domnilor, domnule raportor Michel Iruho, dragi prieteni, știți că pentru mine este o onoare să fiu astăzi de față în comitetul dumneavoastră, din care am făcut și o parte aproape 20 de ani. Și am fost și președinte al acestui înainte să devin eurodeputat. Deci, mă bucur să fiu aici între dumneavoastră. Mă simt ca acasă. Doamnelor și domnilor, nu cred că vă spun o noutate când vă spun că Europa trece prin momente grele, ba chiar foarte grele. În anul acesta, 2017, tocmai când se sărbătoresc 60 de ani de la semnarea tratatului de la Roma, multă lume poate ă, multe sunt sau poate prea multe o, provocările cu care trebuie să ne confruntăm. Ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, lupta împotriva terorismului sau populismul care este în creștere. Ei bine, a, la acestea trebuie să răspundem cu politici comunitare mai multe care să vină în rezolvarea problemelor cetățe- cetățenilor și care să apropie mai mult instituțiile de aceștia. De aceea, dumneavoastră, autoritățile locale și regionale reprezentați uh, un actor esențial în acest uh, proces, pentru că cu ajutorul fondurilor uh, europene primăriile, regiunile desfășoară uh, o modalitate prin care Uniunea Europeană ajută cetățenii să construiască un uh, viitor mai bun. Și eu vreau să profit de această ocazie pentru a repeta că sprijin și că mă angajez față de această instituție. Vă reamintesc că vă stau la dispoziție nu doar în calitate de membru al Comisiei pentru Dezvoltare Regională, ci și în calitate de vicepreședinte al Parlamentului care se ocupă de relațiile dintre Parlament și Comitetul Regiunilor. În această seară vorbim despre un subiect important și anume strategiile de specializare inteligentă. E un moment esențial pentru că în uh, mai Comisia Europeană va lansa o comunicare cu privire la aceste strategii și de aceea acest aviz va fi util. Comisia va putea să afle contribuțiile autorităților regionale și locale în acest sector. Strategiile de specializare inteligentă au reprezentat un sprijin comunitar pentru crearea de locuri de muncă de calitate și pentru un viitor mai bun, dând ocazia regiunilor noastre să se modernizeze și să se transforme în poluri de inovație și de competitivitate în lumea aceasta globalizată. Proiectul acesta de aviz pe care l-a pregătit domnul Iruho se concentrează pe principalele probleme care ne preocupă în acest moment – Mă refer la nevoia ca strategiile să fie regionale și în niciun caz să nu se realizeze la nivel național. De asemenea, vorbesc, vorbesc și despre nevoia de a spori guvernanța pe mai multe niveluri și să se încurajeze participarea mai multor actori în procesul de elaborare a strategiilor. Este important în acest sens să facem o revizuire continuă a acestor strategii și să Um, accelerăm, să sporim procesul participativ și importanța mecanismelor de monitorizare. Este esențial să facem acest lucru pentru că trebuie să facem progrese pentru a avea o punere în aplicare eficientă a acestor strategii. De îndată ce suntem la curent cu rezultatele, putem să tragem o învățăminte de pe urma punerii în aplicare. Raportorul subliniază importanța de a spori sinergiile, să se încurajeze uh, cooperarea interregională, de asemenea să crească, să fie consolidate lanțurile de valoare și clusterele, astfel încât regiunile să poată facă, să facă schimb de practici, să își uh, consolideze eforturile lor, proiectele lor, pentru a avea o economie mai competitivă, astfel încât să creeze și locuri de muncă de calitate. Și, în sfârșit, vreau să mă axez pe recomandările uh, raportorului în cadrul acestei uh, revizuiri la mijlocul perioadei. Aici se concentrează în special pe procesele de monitorizare, pe cum și alte idei care se referă la instrumentele de finanțare, um, Orizont 2020 sau planul Juncker, care trebuie să reprezinte uh, o bază pentru perioada aceasta care începe. Domnilor și domnilor, dragi prieteni, acest uh, proiect de aviz al Comitetului se încadrează într-un proces constructiv de îmbunătățire a strategiilor. Când uh, se, se s-a lansat uh, planul multianual 2014-2020, când s-au referit, um, când s-au conceput politicile de coeziune și condițiile exante, eu am avut un raportor la Parlamentul European prin care am vrut să aduc un sprijin pentru aceste strategii de specializare inteligentă și am vrut să reflectez asupra unor posibile căi de îmbunătățire a acestora pentru a avea un impact mai mare, o eficiență mai mare. În acest moment, avizul de față propune alte îmbunătățiri care ar trebui să fie luate în considerare de către Comisia Europeană în comunicarea aceasta care urmează. Tocmai cu ocazia elaborării raportului de la Parlament am avut ocazia să organizez o serie de consultări cu rețelele regionale europene și cu diferiți uh, experți uh, independenți uh, din Europa. Și bineînțeles că le-am mulțumit pentru contribuțiile lor. Acestea au făcut parte din rezoluția finală pe care a aprobat-o plenul Parlamentului European și închei prin a transmite angajamentul meu continuu în ceea ce privește dezvoltarea și implementarea eficientă a politicii de coeziune a Uniunii Europene în general și a acestor RIS 3, acestor strategii. Și cred că trebuie să facem o reflexie foarte uh, rapidă asupra faptului că um, eficiența este legată de modul cum sunt gestionate lucrurile și cred că este un aspect esențial care are un impact asupra viitorului politicii regionale. Trebuie de asemenea să apărăm această politică de solidaritate, de coeziune care stă la baza motivului pentru care există Uniunea Europeană. Așa că sunt la curent cu dezbaterile pe care uh, le-a suscitat uh, consultarea um, publică pe care a lansat-o Comisia Europeană cu privire la RIS 3 și um, o să um, ținem cont de contribuțiile care vor sosi. După aceea, uh, trebuie să discutăm în continuare această um, um, comunicare a Comisiei, dar și um, concluziile uh, conferinței din Helsinki din iunie. Cred că pe baza acestora putem să um, analizăm rezultatele și aici contez pe colaborarea absolut valoroasă a Comitetului Regiunilor și sperăm să putem să organizăm și alte evenimente suplimentare pentru a sprijini în continuare politica de coeziune și o implementare adecvată a strategiilor de specializare inteligentă în toate regiunile europene. Atât vă mulțumesc pentru atenție. Right, uh, thank you. Mulțumesc foarte mult. Cine dorește să intervină? Gerard McCarthy. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este un aviz foarte important pentru că anunchează multe elemente care sunt pe ordinea noastră de zi și uh, mă bucur uh, și noi am urmărit în ultimii doi ani uh, acest subiect este important să vedem ce se poate întreprinde în domeniul specializării inteligente și cred că trebuie să analizăm mai critic în legătură cu nevoile de, care sunt determinate de evoluție. Pentru că eh, au existat o platformă de schimburi de bune practici, eh, avem eh, și o carte în legătură cu tot ce ține de inovație specializarea inteligentă. Trebuie să ne eh, gândim că putem aduce în eh, acest cerc eh, foarte multe idei legate de bunele practici și cred că și Comitetul Regiunilor ar trebui să analizeze nevoile de finanțare pentru specializarea inteligentă. Trebuie să uh, avem o analiză inteligentă a ceea ce este necesar și doresc să felicit raportorul pentru acest aviz foarte reușit. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Vreau să fac o propunere uh, domnului deputat Ramon Luis. O chestiune esențială făcută în colaborare cu serviciile de cercetare ale Parlamentului în acest context al specializării inteligente. Noi dorim să încurajăm regiunile care împartajează aceleași interese în legătură cu aceleași tematice să uh, conlucreze uh, în dezvoltarea lor uh, inclusiv economică. Eu cred că activitatea serviciilor de cercetare ale Parlamentului și informațiile furnizate în legătură cu modul în care funcționează această specializare inteligentă poate fi foarte utilă și putem uh, continua uh, pentru că lucrurile se potrivesc foarte bine cu acest aviz și cu activitatea raportorului. Deci eh, putem colucra de asemenea în implementarea acestor idei, pentru că până la urmă una din principalele noastre sarcini este să conlucrăm cu Parlamentul, să nu ne oprim în momentul în care avizul a fost adoptat. Abia atunci începe, eh, de fapt, greul. Deci este un bun exemplu de modul în care noi, cei de la COR, putem conlucra cu Parlamentul pentru a crea o valoare adăugată pentru municipii și regiuni. Domnule raportor, doriți să contribuiți uh, la uh, ceea ce s-a spus din partea Parlamentului sau să mai luăm alte intervenții din sală? Da. Și eu doream să felicit pe eh, raportor. Sunt în cea mai mare parte de acord, dar am și înaintat o serie de amendamente care se referă la un aspect în legătură cu care eu am o altă opinie, și anume strategiile de inovație și specializarea inteligentă ne-au adus progrese tuturor, este de necontestat, dar eu cred că ceea ce este prevăzut în clipa de față în regulament, cred că este suficient, iar uh, obligațiile suplimentare pentru uh, regiuni uh, nu cred că trebuie să fie până la urmă limitate, pentru că trebuie să fie, există și o strategie a actorilor regionali până la urmă, deci situația noastră concretă trebuie să fie analizată, să ne descriem obiectivele și să dezvoltăm noi căile cele mai potrivite pentru a atinge aceste obiective. Deci, ă, eu cred că trebuie să nu existe niște obligații prevăzute pentru regiuni, pentru că ele ar putea să aibă un efect contraproductiv și ar limita inițiativa regională. Mm, eu nu cred că uh, trebuie ca uh, domeniul nostru de uh, dezvoltare să fie limitat până la urmă de către Comisie. Cel puțin în regiunea din care vin eu se discută intens pe această temă. Deci, la modul general, sigur că există acceptanță pentru strategiile de inovare, dar vrem să avem un cuvânt de spus în legătură cu modul în care dezvoltăm și aplicăm aceste strategii. Mulțumesc. Domnule raportor, o reacție la ceea ce s-a spus și după aceea putem să trecem la votul asupra amendamentelor. Aș dori în primul rând să spun că e adevărat că, așa cum a spus și domnul Varcal Selsis, o vine la momentul potrivit acest aviz cu două zile înainte să se încheie termenul pentru consultările publice pe care le-a lansat Comisia și cu două luni înainte să se publice comunicarea. Și, într-adevăr, noi, Comitetul Regiunilor, sperăm să putem să luăm parte la summitul uh, de la Helsinki în iunie. În plus, uh, e adevărat că atunci când uh, am realizat acest aviz, consultările cu multe regiuni au fost făcute. Eu sunt uh, reprezentantul unei regiuni anume și pot să spun că am, uh, o, am contacte constante cu reprezentanții altor regiuni și au reieșit o serie de lucruri care au fost importante în uh, redactarea acestui aviz. În sensul că cuvântul reglementare în care apare uh, în mai multe compromisuri și unde a fost un pic atenuate, um, cumva s-a referit la faptul că um, înseamnă o limitare a capacităților și pe de altă parte se păstrează flexibilitatea, lucru pe care vrea să-l sublinieze acest uh, aviz. Ristres uh, um, este o competență regională, nu statală. Deci e vorba de modul de distribuție care se, trebuie să se aleagă și în plus trebuie să ținem cont că există o diversitate foarte mare între regiunile din um, Europa. Multe, foarte multe, au cerut un sprijin mai mare, mai ales din partea Comisiei Europene, ca să poată aplica, implementa strategiile uh, lor de specializare inteligentă. Și ce cere avizul acesta? E bine, cere o lămurire mai, mai bună. Pentru că uh, s-a um, introdus această obligație ex ante în, um, atunci când se aplică fondurile structurale și e vorba de regiuni care au capacități uh, puține, fie că sunt mici sau mai sunt um, acele regiuni care sunt cumva în urmă și acestea cer un uh, sprijin mai mare din partea Comisiei, mai ales orientări cu privire la etapele pe care să le urmeze ca să um, aplice corect RIS 3. Și noi am mai spus în raport că e vorba de o chestiune regională, dar Europa are nevoie ca aceste RIS 3 să poată să contribuie la, valor, la lanțurile de valori regionale. Deci, raportul acesta nu va încerca să restrângă capacitatea și flexibilitatea regiunilor, ci vrea ca toate regiunile din Europa, dar chiar toate, să poată să păstreze ritmul și să implementeze în mod corespunzător aceste strategii de specializare inteligentă. Okay, and now we want to talk... Bun. Îi mulțumim acum lui Ramon Luis Valcarcel Siso și vă propun să începem uh, votul pe marginea amendamentelor și după aceea uh, îl voi ruga pe Karl Heinz să continue conducerea ședinței. Amendamentul 1. Raportul este pentru cine este pentru să voteze. Acum mulțumesc împotrivă. No, majoritatea a fost pentru, deci se adoptă. Amendamentul 2, un uh, amendament lingvistic, uh, deci o chestiune tehnică. Amendamentul 4, amend raportorul este pentru, cine este pentru? <clears throat> Mă scuzați, numărul 3 nu l-am supus la vot. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Majoritatea este pentru, se adoptă. Amendamentul numărul 4, raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Nimeni. Se adoptă amendamentul 5. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Majoritatea este pentru. După aceea și s-a adoptat amendamentul 6. Dacă se adoptă, devine caduc pentru raportor pentru împotrivă nu se adoptă oricum. Deci amendamentul 6 caduc, amendamentul raportorului 7, eh, dacă se adoptă vor cădea 7 și 8. Cine este pentru, împotrivă? Majoritatea este pentru, deci se adoptă. 78 devin caduce. Numărul 9, raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc împotrivă. Se adoptă de asemenea amendamentul 10R, care acoperă amendamentele 10, 11, 12, 13, 14. Cine este pentru amendamentul raportorului? Împotrivă. Se adoptă, deci 10, 11, 12, 13, 14 au devenit caduce. Numărul 15, raportorul este împotrivă. Cine votează pentru? Mulțumesc împotrivă. Majoritatea este împotrivă, deci se respinge. Numărul 16. Raportorul este pentru. Cine e pentru? Mulțumesc împotrivă. Majoritatea este pentru, deci se adoptă. 17 și 18 sunt identice. Se uh, votează în comun. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru? majoritatea este împotrivă. Deci se respinge. Amendamentul 19, raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, majoritatea este pentru, se adoptă. După aceea există o propunere orală de compromis pentru 20, 21, 23. Cine este raportorul? Are cuvântul, vă rog. Da, aș vrea să intervin pentru că aici uh, este un uh, amendament de compromis oral uh, de ultimă oră. Îl proiectăm pe ecran. Cuvântul regulatorii va dispărea din text și schimbăm ensure for encourage. îl vedeți reprezentat pe ecran. Cine este pentru această propunere? Mulțumesc. Împotrivă. Nimeni. Deci se adoptă. Deci 20, 21, 23 devin caduce. Am un alt, altă propunere de compromis uh, oral în legătură cu 23-24. Domnule raportor, din nou îl proiectăm pe ecran. Sunteți de acord? Cine este pentru acest compromis oral să voteze acum? Mulțumesc. Împotrivă. A fost adoptat. Celelalte devin caduce. 25. Din nou, o propunere de compromis orală. În cazul acesta, dacă se adoptă 25, 26, 27, vor deveni caduce. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Nu se opune nimeni, se adoptă. 25, 26, 27 au devenit caduce. Amendamentul raportorului 28R dacă se adoptă fostul amendament 28, care cine este pentru? Mulțumesc împotrivă. Nu se opune nimeni, se adoptă. 29, raportorul este pentru, cine este pentru să voteze acum, mulțumesc. Nu se opune nimeni, se adoptă 30, raportorul pentru, cine este pentru, mulțumesc, împotrivă, nu se opune nimeni, se adoptă. 31, raportorul este pentru, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Sunt câțiva împotrivă, dar majoritatea este pentru, se adoptă 32, raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Toată lumea este pentru, se adoptă. Amendamentul 33, dacă se adoptă, atunci 34 devine catoc. Cine este pentru 33? Mulțumesc, împotrivă. Majoritatea este împotrivă, deci se respinge. În cazul acesta, 34, raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Majoritatea este pentru, se adoptă amendamentul raportorului 35R. Eh, dacă se adoptă, 35-36 devin caduce. Cine este pentru? Mulțumesc împotrivă. Se adoptă. 37. Raportorul este pentru. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Majoritatea este pentru. Se adoptă. 38. Raportorul este pentru. Cine eh, este pentru? Mulțumesc. Potrivă. Majoritatea este pentru. Se adoptă. După aceea 39 și 40 propunere de compromis orală proiectată pe ecran din partea raportorului. Cine este pentru acest compromis? Mulțumesc. Împotrivă. Nu se opune nimeni, se adoptă. 41. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Mulțumesc împotrivă. Majoritatea este împotrivă, deci se respinge. 42. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Majoritatea este pentru, se adoptă. 43, raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Majoritatea este pentru, se adoptă. Amendamentul raportorului 44E. Dacă se adoptă 44, 45, 46, 47, 48, devin caduce. Cine este pentru propunerea raportorului? Mulțumesc, împotrivă. Majoritatea este pentru, deci se adoptă și în felul acesta până la 48 amendamentele devin caduce. Raportorul 49 Vă rog, domnule raportor, foarte uh, scurt. Aș dori doar să vă spun că aici vorbim despre faptul că invităm Comisia Europeană să creeze un comitet care să sprijine aceste inițiative. Vrem de asemenea să se facă o monitorizare, să nu fie pur și simplu un punct pe care îl menționăm, să existe o echipă de lucru, să o dezvoltăm și să putem urmări Let's vote. Mulțumesc. Atunci să suprem la vot 49. Votul pentru. Mulțumesc împotrivă. Nimeni nu se opune, deci se adoptă și acum votăm avizul astfel amendat. Cine este pentru? Mulțumesc împotrivă. Nimeni nu se opune. Abțineri? Nu. Deci, în unanimitate a fost adoptat. Felicitări domnului raportor. I'll have, uh, two announcements. Am de făcut două anunțuri. Avem un fotograf în afara sălii, poate să facă fotografii noilor membri. Va rămâne până la orele 21 um, acolo, până la uh, finalul plenarei și uh, după aceea există o recepție uh, malteză în uh, preajma în clădirea Comitetului Regiunilor. Acum îi predau președinția lui Karl Heinz și doresc să vă informez de asemenea că va trebui să particip la diversele reuniuni ministeriale de la Roma despre digitalizare, industrializare, o serie de evenimente uh, vineri și voi participa reprezentându-vă pe dumneavoastră toți la aceste întâlniri de uh, vineri și sâmbătă. Carl Hans va prelua conducerea lucrărilor plenarei de data aceasta. Mulțumesc!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 excusez-moi. Dear colleagues, let's go on and start. Dragi uh, colegi, haideți să continuăm și să începem ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Este vorba de rezoluția privind prioritățile Comitetului European al Regiunilor pentru programul de lucru pe 2018 a Comisiei Europene. Cine dorește să intervină? Nobody has a very good start. Nimeni, iată un start excelent. Putem așadar continua cu amendamentele. Amendamentul 1. Cine este pentru? împotrivă, se respinge. Amendamentul 2. Albert, aveți, ai cuvântul. S-a întrerupt uh, microfonul. La prima vedere, acest amendament pare că ar trebui susținut, dar pilonii despre care se vorbește inițial, creșterea inclusivă și inteligentă, sunt uh, incluse în Europa 2020 și adaugă cuvintele concurențială și, și rezistentă. Asta datorită faptului că apar în Cartea Albă pentru viitorul Europei, dar asta este doar o carte albă deocamdată și asta este doar un aviz, deci mai avem și de aceea aș prefera să păstrăm frazeologia din documente deja adoptate și pe care le-am susținut. Alte solicitări de intervenție? Dacă nu, putem vota. Cine este pentru? Împotrivă? Vot electronic. S-a închis votul. Și amendamentul se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 5. Bun, vă rog, aveți cuvântul. Aș dori să apelez la colegi, domnule președinte, să susțină acest amendament. Aici încercăm să reafirmăm principii pe care le-am adoptat în trecut uh, ca și Comitet al Regiunilor. Și știm că au existat ocazii uh, în care au existat șocuri asimetrice și am încercat să răspundem la astfel de situații. Deci, nu văd ceea ce ar, ce ar fi inacceptabil în adăugarea acestor cuvinte la finele punctului 4. Sper că colegii vor susține acest amendament. Mai există și alte solicitări, nu? Atunci putem uh, vota pentru împotrivă. Un vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul este respins. Amendamentul 6 pentru... Ba, nu, îmi cer scuze, alb. Sorry if I keep on... Uh, uh... Îmi cer scuze dacă tot uh, încerc să intervin, domnule președinte. Însă, dragi colegi, am avut o afirmație de acest gen deja în avizul cu privire la CFM. Iar uh, recenta întâlnire, în recenta întâlnire COTER s-a adoptat o formulare în care se regăsesc aceste completări pe care încercăm să le adoptăm și la punctul 4. Deci sper că colegii vor uh, fi de acord și cu acest amendament. Mulțumesc pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 7. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 8. Pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 9 pentru Albert. Domnule președinte, S-a publicat Cartea Albă cu privire la viitorul Europei, există scenarii uh, prezentate aici, care vor afecta politica de coeziune, care a fost un pilon central pentru CEOR timp de foarte mulți ani. De aceea sper că putem accepta adăugarea acestor cuvinte în care ne exprimăm regretul că acest document uh, nu include opțiuni care să nu afecteze politica de coeziune. Domnule Schneider, noi nu suntem de acord cu această adăugire, chiar dacă pe fond uh, poate fi ok, uh, însă în mod sistematic nu se încadrează aici. Și am spus în mai că avem un aviz pe această temă, deci aici ne pierdem vremea. Alte solicitări de intervenție? Nu? Atunci putem vota. Cine este pentru? Împotrivă? Vot electronic. S-a închis votul. Și amendamentul se adoptă. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, vot electronic. Thank you. <coughs> Vote is closed. S-a închis votul. Amendamentul se respinge. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 16 pentru. Împotrivă se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 20, dacă se adoptă, Amendamentele 21 și 22 devin caduce. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Deci atunci votăm amendamentul 21. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 22. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 23 dacă se adoptă, amendamentul 25 devine caduc pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, vot electronic. Vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 26. Există un compromis oral. Putem afișa compromisul oral. Dacă compromisul se acceptă, amendamentul 26 devine caduc. In favor? Pentru? Compromis. Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 27. Pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 28. Pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 29 pentru. Împotrivă. Vot electronic. Close, the vote is closed. S-a închis votul și amendamentul se respinge. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, vot electronic. vote is closed. S-a închis votul și amendamentul este respins. Amendamentul 31. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 32. Pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 33. Dacă se adoptă, amendamentul 34 devine caduc, deci pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 39 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, vot electronic. Vote is closed. S-a închis votul și amendamentul a fost adoptat. 44 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 45, Am cer scuze. Albert, ai cuvântul. Da, ultima mea intervenție, domnule președinte. Nu putem continua să abordăm doar ad hoc anumite măsuri care vizează ajutorul umanitar. Evident că noi suntem opuși traficului de ființe umane, deci ceea ce sugerăm aici corespunde ceea ce se întâmplă și în Parlamentul European și anume să solicităm Comisiei Europene să vină cu o propunere legislativă în acest sens. De aceea sper că puteți susține acest amendament. Vă mulțumesc pentru Împotrivă. Vot electronic. The vote is closed. S-a închis votul și amendamentul se adoptă. Iar acum avem votul final. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Rezoluția se adoptă. Vă rog, vă mulțumesc foarte mult. Putem să ne încheiem ședința din această după-amiază și merge la recepție. Iar mâine dimineață reluăm de la ora 9.